Okay, right, but we'll start. Right, good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Suntem pregătiți să începem. Va exista o mică modificare la ordinea de zi. Începem cu cele două puncte cu privire la agențiile de rating de credit, dar în ordine inversă. Așadar, întâi vom discuta um, împreună cu, cu Wolf Klintz uh, raportul de inițiativă, iar apoi vom discuta amendamentele, amendamentele uh, pentru modificarea uh, regulamentului. Din păcate, Jean-Paul întârzie și de aceea am fost de acord să schimbăm ordinea celor două puncte, pentru că trebuie să avansăm oricine este interesat în agenții uh, de rating este deja uh, prezent. Așadar, îți dau cuvântul, Wolf. Mulțumesc, doamnă președinte. Jean-Paul Gozes uh, a spus deja clar că munca lui se rezumă la ora actuală la a se asigura că agenția ESMA, ce urmează să fie creată, va putea să uh, lucreze în acest domeniu al supravegherii agențiilor de credite. În cazul raportului meu de inițiativă este vorba de aspecte fundamentale care nu au fost abordate până acum, dar care trebuie să fie abordate. Fac uh, acest lucru de acord și în uh, consultare cu Comisia, care are de gând ca până în vara anului viitor uh, să uh, vină cu o propunere de modificare a regulamentului pentru agențiile de rating. Și comisia care a și inițiat consultările în acest sens. Astăzi se face doar un schimb de opinii, deci nu pot să vă prezint concluzii, dar uh, pot să vă prezint punctele uh, de care mă voi ocupa în raportul meu de inițiativă. În primul rând este vorba de o um, evaluare critică a modelului de afaceri al acestor um, agenții de rating, uh, dacă s-a dovedit a fi util și dacă este singurul după care poate să funcționeze. Știm că acestea la ora actuală uh, funcționează pe principiul emitentul plătește. Așadar, cel care urmează să aibă un produs care uh, să fie uh, notat, plătește agenția de rating pentru asta. Pare să fi fost dintotdeauna așa, însă nu este cazul. Înainte exista o altă abordare și anume utilizatorul ratingurilor plătea. Acest lucru, de-a lungul anilor, s-a modificat și astăzi am ajuns așadar la situația inversă. A doua problemă pe care o avem, sau problema principală pe care o avem, este că, în general, suntem de părere că există prea puțină concurență avem trei agenții la nivel mondial și numai acestea sunt uh, active la nivel global. La nivel local există mai multe uh, astfel de agenții. Așadar, ESMA, uh, la anul, probabil de la 1 iulie, va începe cu înregistrarea agențiilor de rating de credit. 50 de agenții se presupune că se vor uh, înregistra uh, și vor solicita uh, autorizație pentru o uh, activitate transfrontalieră și la nivel global. Acest lucru înseamnă că va crește concurența pe piața agențiilor de rating și acesta este, bineînțeles, și interesul Comisiei și al Parlamentului, pentru că, de facto, avem de-a face cu un oligopol, chiar un quasi-monopol, și noi suntem de părere că se creează aici uh, costuri ridicate în mod inutil pentru utilizator. Și dorim să eliminăm acest punct. În ce măsură este posibil, la nivel european, să se creeze sau să se ajungă la crearea unei agenții europene, e bine, trebuie să verificăm acest lucru. Noi, uh, eu spusesem la începutul anului că ar trebui să creăm un model uh, de fundație. Deci nu o agenție care să fie, uh, să depindă de guverne, ci o organizație bazată pe modelul unei fundații care să fie independentă, dar care ar trebui să aibă uh, parte de un uh, capital uh, inițial. Rămâne de văzut de unde ar putea să vină aceste fonduri. Oricum, trebuie să ne asigurăm că această fundație este independentă, ceea ce înseamnă că atât în Consiliul de Conducere cât și în cel de administrație nu au voie uh, să fie membri uh, participanți din partea uh, guvernelor sau autorităților statelor membre. Celălalt punct pe care vreau să-l menționez este dacă abordarea pe care o au americanii în propunerea lor de reformă poate fi utilizată la noi, și anume să existe un rating dublu în anumite cazuri și să se poată alege prima agenție de rating de către emitent și acesta să trebuiască să fie uh, emitentul să plătească și pentru a doua agenție de rating, dar care uh, să fie aleasă de uh, autoritatea de supraveghere și nu de emitent. Și acest, acest lucru însă nu ar modifica în mod semnificativ situația oligopolului se mai pune întrebarea dacă nu solicităm, în general, prea multe ratinguri. Se pune această întrebare pentru sectorul uh, public. Dacă mă gândesc la obligațiuni de stat, în trecut nu se obișnuia să fie uh, să se facă apel la serviciile unei agenții de rating. Între timp a devenit ceva de la sine înțeles. Și este interesant faptul că Uh, majoritatea statelor nu plătesc pentru acest rating. Germania, Franța, Regatul Unit nu plătesc pentru aceste ratinguri. Cine plătește sunt statele mici care nu au uh, acces la piața de capital fără uh, aceste ratinguri. Lituania, de exemplu, și alte țări din acestea mai mici. De aceea, Uh, nu, ne, se pune problema dacă nu ar trebui să reducem numărul acestor uh, ratinguri. În general, evaluarea riscului ar putea fi uh, preluată mai mult de către utilizator. Un lucru este clar. Astăzi avem un sistem în care, de facto, agențiile de rating au devenit un fel de autoritate de certificare. Și ne întrebăm dacă nu se merge prea departe în acest sens, mai ales dacă mă gândesc la faptul că până astăzi agențiile de credit refuză să-și asume răspunderea pentru ratingurile, uh, ratingurile emise. Uh, spun că este vorba de un aviz, de o opinie uh, care nu implică niciun fel de obligații uh, și că nu își asumă niciun fel de răspundere pentru asta. Este ceva ceea ce nu mai poate fi formulat în această formă. Trebuie în mod foarte critic să ne punem problema cum și dacă agențiile trebuie să își uh, asume oarecare răspundere pentru Uh, ratingurile emise. Acest, bineînțeles, acest lucru, bineînțeles, va duce oarecare, un oarecare spor calitativ al uh, acestor uh, ratinguri și, bineînțeles, nu va mai exista um, ispita din partea acestor agenții de a urmări uh, bani câștigați ușor. Soluția la toate aceste aspecte ar trebui, în cazul ideal, să fie globală. Piețele de capital sunt globale, în principiu nu se poate altfel. Știm că ratingul unui produs, al unei companii, al unei țări, este utilizat la nivel global, chiar și în afara Europei. Și este urmărit uh, și în America, de exemplu, de către investitori. De aceea este foarte important să avem o abordare unică. Americanii au deja o abordare în așa numitul Reform Bill. Dacă am reușit și noi uh, să ne adaptăm, dacă vom reuși și noi să ne adaptăm sau să preluăm unele din ideile lor, rămâne de văzut, nu este ceva garantat. Oricum, un lucru este clar, avem o serie întreagă de întrebări care sunt deschise se pune problema așadar cum creăm concurență, cum ne asigurăm să, că nu ne bazăm prea mult pe aceste ratinguri, astfel încât managementul riscului să fie îmbunătățit uh, și la utilizatori, cum putem să ne asigurăm că agențiile de rating nu sunt utilizate ca un fel de autoritate de certificare, cum facem în așa fel încât ele să preia răspundere și, uh, de exemplu, în, cau- în cazul unei daune, unei pagube, cum se calculează aceasta și care sunt sancțiunile pentru agenția de, care ar putea fi sancțiunile pentru agenția de rating și care ar fi posibilitatea pe o perioadă de, să spunem, 5 ani să creăm și să ducem la crearea unei adevărate concurențe la nivel european. Mulțumesc! Right. Vă întreb acum dacă dorește să intervină vreunul dintre raportorii din umbră. Sven? Ja, wenn wir einen deutschsprachigen Berichterstatter haben, dann spreche ich auch Deutsch. Erstmal begrüßen. Dacă avem un raportor vorbitor de germană, voi vorbi și eu în germană. În primul rând, salut ceea ce a spus uh, Wolf Klintz. Sunt întrebări uh, similare cele care mă preocupă și pe mine. Este vorba de puterea pieței. De fapt, pe o piață ar trebui să existe concurență. Și concurența presupune că cota de piață a fiecărei companii este limitată, pentru că dacă nu, există o autoritate prea mare pe piață. Vă amintesc numai uh, ratingul foarte bun al Statelor Unite. După ce am discutat ieri cu domnul Juncker, nu înțeleg asta. M-am întâlnit de mai multe ori cu mai multe agenții de rating și nu am primit niciun fel de răspuns convingător la această, la această um, întrebare. Așadar, ar trebui să avem ratinguri care sunt demne de o economie de piață socială. Se pune întrebarea cum facem să avem mai mulți actori pe piață care să aibă mai puțină putere fiecare. Um, există propunerea unei agenții de rating europene, unei agenți, există propuneri de agenție de rating de stat. Pe mine nu mă interesează așa de mult dacă există un oligopol american sau european. Pe mine mă deranjează faptul că este vorba de un oligopol. Încă un actor numai uh, de unul singur nu ar uh, soluționa problema. De aceea, mi se pare foarte bună abordarea propusă să mergem uh, la nivel orizontal și să vedem cum putem ajunge la structura de piață dorită. În plus, acolo unde uh, credem că există interese private, unde există mm, conflicte de interese, e bine, aceste situații nu trebuie să le înlocuim cu situații în care există uh, interese nu din domeniul privat, ci din domeniul uh, de stat. De aceea mi se pare foarte bună ideea unei fundații care să intervină ca actor. Și atunci uh, când v-ați întrebat cum, sunt, cum să facem să fie luate în serios uh, ratingurile unei astfel de, unui astfel de noi actor, ei bine, ar trebui să li se dea, din punct de vedere al reglementării, o anumită importanță. În anumite cazuri sau uh, în, uh, de fiecare dată când sunt solicitate uh, anumite ratinguri, să fie, um, să trebuiască să se apeleze la această uh, agenție. Asta nu ar trebui să se întâmple deci nu această fundație ar trebui de fiecare dată să emită un rating, ci poate um, în mod aleator să se aleagă situațiile. Poate se pot alege și actori mai mici pentru a le da mai multă greutate pe piață apoi. Aș saluta și dacă comisia ar putea să intervină și să ne spună ce își uh, închipuie ca opțiuni în acest sens. la fel de uh, ciudat este faptul că aș, o, propor, o proporție așa de mare a ratingurilor este plătită de emitent. Nu este o structură sănătoasă. Practic, uh, elevul își uh, plătește profesorul care apoi îi dă note. Același lucru este valabil pentru principiul uh, răspunderii. Face parte din economia de piață, ca cel care își asumă un risc în speranța de a câștiga, să-și asume și o răspundere, mai ales atunci când sunt afectați și terți. Și aici este vorba de o astfel de situație. Încă un ultim punct. Aș saluta dacă am putea să uh, avem un schimb uh, intens de um, informații și de opinii cu ce se întâmplă în Statele Unite. Cred că există în continuare o fereastră pentru continuarea discuțiilor. Așadar, mi s-ar părea foarte binevenit dacă am putea să analizăm exact ce s-a decis acolo, ce s-a respins acolo, așadar să vedem și care propuneri nu au ajuns să fie adoptate și Uh, să facem așadar schimb de opinii cu toți colegii care au participat acolo în mod direct. Este necesar ca uh, după trecerea autorității de supraveghere la ESMA să abordăm această problemă a structurii pieței. Thank you very much. Mulțumesc. Urmează Ashley. O să dau cuvântul și comisiei, dar cred că e mai simplu dacă luăm întâi toate întrebările pentru comisie și apoi voi, voi da cuvântul reprezentantului acesteia. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Clintz pentru prezentare. Ca întotdeauna, domnul Clintz uh, ne lansează niște idei interesante. Sunt de acord că este nevoie să sporim concurența dacă este posibil acest lucru și sunt de acord că ultimul lucru pe care îl vrem este o agenție publică gestionată de Comisia Europeană care să dea apoi un rating de 3DA fiecarei uh, instituții financiare din Uniunea Europeană și mă tem că acesta ar fi rezultatul. Mi se pare foarte interesant ce are de spus Wolf cu privire la o fundație publică. Însă mă întreb cât de util, cât de utilă ar fi această fundație. După părerea mea, ar fi utilă doar dacă ar emite o opinie cu privire la valoarea de piață. Deci, în acest caz, independența acestei fundații e cel mai important factor. Și dacă fundația devine un instrument prin care opiniile politice sunt impuse pe piețe, pe piață, atunci nimeni nu va fi interesat de părerea acestei fundații. Aș vrea să le reamintesc colegilor că orice stat și orice companie nu este, că niciun stat și nicio companie nu este obligat să folosească o agenție de rating. Companiile aleg să folosească aceste agenții pentru a obține un preț mai bun al produselor pe care le oferă. Nimeni nu poate opri, nimic nu oprește o bancă să emită o serie de obligațiuni. Și mă întreb în aceste condiții dacă, situația, dacă soluția pe care o propunem va îmbunătăți lucrurile sau din potrivă. Pentru că trebuie să nu uităm că, nu așa, capitalul poate ajunge oriunde în lume. Și dacă facem din Uniunea Europeană locul cel mai complicat din punctul de vedere al atragerii de capital, atunci capitalul se va duce în China, în India și în alte părți. Și statele europene vor fi mai sărace. Vreau să-i spun lui Wolf și celorlalți colegi că nu e cazul să înrăutățim situația. Sper că și Comisia va face o evaluare de impact completă în uh, cadrul propunerii sale. N-aș vrea să vedem că acum Comisia identifică o problemă, apoi spune că trebuie să facem ceva, dă o soluție și o aplică, urmând un rezultat mai prost decât situația actuală. Cred că acum Comisia folosește acest lucru drept scuză pentru a lua mai multe măsuri care însă, din păcate, nu au totdeauna efectele scontate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și noi. Giannini. Doresc să intervii? Ați solicitat să interveniți? Hanno invertito il cognome con il nome, non fa niente. Da. În fine, am înțeles că despre mine vorbeați. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc colegului Clintz pentru aceste prime idei formulate care vor deschide o dezbatere foarte importantă. Cred că ar trebui să ținem seama de ideile formulate la nivel internațional. Să nu uităm că punctul central al dezbaterii la G20 va fi constituit de o evaluare cu privire la menținerea sau nu a sistemului de rating ca factor de reglementare. La nivel internațional se vor discuta aceste lucruri și cred că ar trebui să ne gândim cu toții la ele. Cele spuse de domnul Clint și de ceilalți colegi, colegi care au intervenit, domnul Gigol de asemenea, este foarte convingător în cele spuse, mai ales cu privire la ideea concurenței și a luptei împotriva concentrării. Un alt punct important este evaluarea datoriilor de stat. Acesta este un punct esențial, pentru că, după cum arată istoria recentă din ultimele luni și din ultimele, ultimii ani, de multe ori niște evaluări superficiale sau niște speculații eronate care, deși retrase pe urmă, au provocat daune financiare și economice, toate acestea trebuie eliminate pentru viitor, pe viitor. În discuția pe care o purtăm se vorbește despre o agenție de rating europeană. Ar trebui să analizăm mai în detaliu această idee. Toți acești factori trebuie analizați în profunzime în dezbaterea care va urma. Însă, având în vedere că domnul Clint este cel care se ocupă cu atâta pricepere de aceste lucruri, cred că ne vom descurca. Mulțumim, Alin. Mă scuzați, uh, mulțumesc, mă scuzați că n-am fost aici în uh, prima parte a discuției, însă aștept cu nerăbdare um, eforturile domnului Clint. Aș vrea să mă refer la punctul fundamental uh, din punctul meu de vedere, cel al alianțelor uh, uh prea uh, la, problema over-reliance și întrebarea până la urmă este cum încercăm să rezolvăm această problemă. Mă întreb dacă, după părerea raportorului, Cartea Verde a Comisiei rezolvă această problemă în mod eficient. Thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult. Aileen, a menționat un punct pe care doream să-l menționez și eu. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Wolf pentru prezentare. Mi s-a părut foarte interesantă și sunt de acord că, într-adevăr, vorbim despre o problemă internațională și că trebuie să analizăm ce se întâmplă și în alte regiuni, să participăm la discuțiile din alte zone ale lumii și să vedem dacă putem găsi o așa numită soluție universală. Și este foarte clar că reglementările au deturnat într-un fel ratingul. Am încercat să, să întoarcem acest proces prin anumite reglementări după începerea crizei, de după începerea crizei. Și cred că trebuie să continuăm analiza, să vedem care ar fi efectul în cascadă al tuturor acestor lucruri și până la urmă să ne întrebăm de ce vorbim despre ratinguri și ce rol au acestea în celelalte reglementări pe care le formulăm. Trebuie să analizăm aceste lucruri și să vedem ce efect au ratingurile și agențiile respective. Nu pot spune că ne dorim o agenție publică de rating de credit din motivele deja menționate. Riscul de imixtiune politică este prea mare și mecanismele care ar uh, preveni astfel de imixtiuni trebuie integrate în sistem, indiferent ce formă alegem. Atât am vrut să spun. Uh, Wolf, am să dau acum cuvântul reprezentantului comisiei și apoi îți dau din nou ție cuvântul pentru a încheia discuția. Comisia, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur să văd că acest, mă bucur să vă spun că salutăm foarte mult acest raport din proprie inițiativă pe care acum uh, începe să-l discute Parlamentul European și de ce? Pentru că suntem de acord cu ce a spus domnul Clintz la început și anume că există probleme care încă nu au fost uh, abordate. Acesta este motivul pentru care serviciile Comisiei au publicat vinerea trecută documentul de consultare publică care este deschisă până la începutul lui ianuarie, în care descriem o serie dintre aceste probleme care încă mai trebuie abordate și propunem anumite soluții. Și e, mă bucur să văd că aceleași probleme pe care noi le menționăm în uh, documentul de consultare publică sunt ridicate și aici în această discuție. Aș vrea să spun că din partea Comisiei, aspectul global, internațional, care a fost uh, abordat de unii membri ai acestei comisii este foarte important. Așa cum știți, în ce problema uh, bazării excesive pe agențiile de rating, s-a făcut niște activități la nivelul G20 și altor organizații internaționale, așadar soluțiile noastre vor fi în armonie cu orice altă soluție care va fi definită la nivel global, un nivel la care participăm și noi, uh, evident, și în calitate, așa cum a menționat uh, președintele, problema reducerii dependenței de ratinguri externe uh, trebuie să fie rezolvată prin îmbunătățirea procedurilor de due diligence și acesta este un lucru pe care îl descriem în documentul nostru. Deci este problema dependenței excesive a concurenței, așa cum a fost ea menționată, și una dintre soluțiile posibile pentru creșterea concurenței în Uniunea Europeană și nu numai în Uniunea Europeană, aș spune, ci la nivel global în acest domeniu este posibilitatea de a crea o fundație, așa cum a menționat domnul Clinț, este una dintre posibilitățile pe care le luăm în calcul, dar avem și alte posibilități, cum ar fi crearea unor rețele între IMM-uri, pentru că Așa cum știți și din partea Comisiei, aspectul legat de îmbunătățirea uh, Uh, accesului IMM-urilor la acest business este unul, la această activitate este unul extrem de important. De asemenea, ne uităm la probleme legate de responsabilitate. Așa cum uh, au menționat uh, câțiva membri, problemele acestea sunt importante și ele sunt abordate și în Statele Unite. Prin urmare, am vrea să examinăm cu atenție aceste aspecte. Cealaltă problemă se leagă de conflictele de interese, de modelul uh, emitentul plătește, care ridică o serie întreagă de semne de întrebare ce trebuie abordate și, evident, și alte modele sunt prezentate în documentul de consultare publică al Comisiei. Al cincilea element se referă la ratingul datoriei suverane, de, din partea Comisiei, uh, după criza datoriei suverane din uh, primăvara acestui an, uh, s-au manifestat foarte multe critici în legătură cu modul în care aceste datorii ale statelor, datoriile suverane așadar, sunt evaluate și sunt, li se dau ratinguri și mai ales la modul în care ele sunt prezentate și am propus unele elemente care să crească transparența și monitorizarea acestor, specific, acestor ratinguri specifice pe datoriile suverane. Aș vrea să spun de asemenea că, așa cum am menționat la începutul acestei uh, discuții, Comisia intenționează să vină cu o nouă propunere legislativă până la jumătatea anului viitor pe aceste chestiuni și, evident, o vom uh, examina aprofundat și vom examina toate propunerile și toate elementele pe care le vom avea la momentul uh, prezentării propunerii și o evaluare de impact cuprinzătoare se va face în vederea susținerii propunerii noastre. Evident, uh, așteptăm cu mare interes uh, rezultatul final al acestei dezbateri de aici din Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult! doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, Wolf Klintz. Mulțumesc, mulțumesc și tuturor colegilor pentru contribuțiile lor, care ne arată că acest subiect este interesant pentru mulți dintre noi. Și cred că nici măcar nu avem păre părere atât de divergente cu privire la ceea ce trebuie să facem. Sunt de acord cu ceea ce spunea colegul britanic. Uh, capitalul Uh, curge în toate direcțiile și se va duce acolo unde este mai uh, economic uh, din punctul mai economic. De aceea nu trebuie să creăm mai multă birocrație și să facem să îngreunăm situația. Însă cred că putem prin o reformă reușită să facem în așa fel încât Europa să câștige um, investitori, investitori pentru că există o mai bună siguranță a investițiilor, pentru că concurența duce la o îmbunătățire a calității muncii agențiilor de rating. Însă acest lucru înseamnă că trebuie în același timp să căutăm abordarea globală. De aceea mi se pare o idee foarte bună să ne consultăm cu colegii noștri brit- americani astfel încât să găsim o abordare similară, dacă nu chiar identică. Pentru că ceea ce este acum prevăzut în uh, acest uh, Reform Bill probabil se va modifica în aplicare și în interpretare după uh, ce după, rezulta- după ce se vor afla rezultatele alegerilor care tocmai au avut loc Uh, cu siguranță republicanii vor vrea să mai uh, schimbe unele lucruri. Știm însă că prin această uh, reformă și prin alte măsuri trebuie să ne asigurăm că actorii de pe piața financiară nu își fac viața ușoară utilizând aceste ratinguri. Uh, trebuie să ne asigurăm că aceștia își um, fac uh, treaba cum trebuie și că um, respectă principiile uh, due uh, diligence. Bineînțeles, poate dacă nu am avea anumite bariere, ar exista mai multă concurență. Dar uh, nu este vorba de faptul că avem un interes să avem mai, multe, mai multă concurență, însă dacă uh, încerci să te stabilești pe piață în calitate de nouă agenție de rating, timp de ani buni, la început, nu câștigi niciun ban. Iar acest lucru, bineînțeles, sperie mulți uh, care ar dori să intre pe piață. De aceea am și venit la, m-am și gândit la acest model al unei fundații. Dar trebuie să ne mai gândim la asta. Un lucru este clar. Dacă dorim să stimulăm concurența astfel încât să avem agenții de credit la nivel național, local, care să fie în legătură la nivel european, trebuie să ne gândim dacă nu putem să oferim un sprijin în a, sub această formă și anume ă, acolo unde ă, există ă, sprijin pentru agențiile de credit, de rating, una dintre ele, de exemplu, să fie nouă. Deci dacă sprijinim două sau trei, una dintre ele să fie nouă. Așadar, să fie prevăzut, este clar că este nevoie de acțiuni Uh, este nevoie de poate o nouă direcție a pieței, dar și uh, mă bucur așadar de sprijinul și de contribuțiile colegilor din celelalte grupuri politice. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Nu avem următorul raportor și nu putem așadar urma ordinea de zi. Uh. Jean-Paul uh, gauzs în continuare nu a ajuns la ședință, așadar trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Podimata, proiectul de raport al doamnei Podimata, dar nici doamna Podimata nu este aici. Asta înseamnă, cred, că va trebui să suspendăm ședința până când domnia sa ajunge sau până la ora 11. Aba nu, tocmai a ajuns, în regulă excepțional. Atunci ne oprim 5 minute ca să-i permitem doamnei Podimata să-și eh, pregătească intervenția. Right, okay. Okay, if you can take your seats again. Vă rog să luați loc din nou. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc doamnei Podimata pentru că a venit un pic mai devreme. Știu că uneori asta poate fi dificil, așadar Acum trecem la punctul 10, metode inovatoare de finanțare la nivel global și european și uh, examinarea proiectului de raport. Uh, raportor, uh, doamna Ani aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, Sharon. Dragi colegi, o să încerc să fiu cât mai succintă și să mă rezum la ideile principale și la logica generală a abordării noastre privind aceste metode inovatoare de finanțare. Pentru mine este important să ascult uh, punctele voastre de vedere. Dezbaterea privind uh, aceste finanțări inovatoare pe plan european și internațional nu trebuie să se concentreze exclusiv pe căutarea de noi surse de finanțare. Dezbaterea privind sursele de finanțare este cu siguranță o dezbatere foarte importantă. Este o dezbatere care trebuie să fie abordată în cadrul reformei sistemului financiar internațional, în primul rând. De asemenea, trebuie făcută legătura cu discuția privind guvernanța economică și, de asemenea, cu discuția privind relansarea economică la nivel european și mondial. Așadar, dacă examinăm această problemă, practic e vorba de a pune în evidență punctele comune tuturor acestor aspecte pe care le-am menționat anterior. În al doilea rând, punem accent pe uh, fiscalitatea, pe impozitarea sectorului uh, financiar la ora la care bugetele europene și contribuabilii, contribuabilii europeni suportă șocul unei crize economice care în mod principal poate fi imputată slăbiciunilor sistemului financiar mondial, n-ar fi uh, justificabil, nu s-ar putea justifica ideea de a uh, excepta băncile Uh, de, și de a, de a nu lua în considerare ideea de a schimba uh, impozitarea uh, sistemului financiar. Comisia Europeană a făcut o comunicare pe acest subiect acum câteva zile și citează trei uh, mari motive care ar trebui să ne ducă în direcția ajustării acestei uh, chestiuni pentru a permite ca sectorul financiar să-și aducă contribuția justă, corectă la finanțarea bugetelor publice. Conform Comisiei Europene, primul dintre aceste motive este contribuția la o mai mare eficacitate a sectorului financiar și la reducerea instabilității care se manifestă în acest sector Uh, din cauza unor anumite riscuri. În al doilea rând, este vorba de contribuția la asanarea, la îmbunătățirea finanțelor publice ale statelor și crearea condițiilor care să permită o dezvoltare durabilă, conform a ceea ce este prevăzut în Agenda 2020 și există de asemenea problema TVA-ului, taxei pe valoare adăugată, care uh, se pune nu doar în uh, sectorul financiar și trebuie să dar uh, uh, trebuie să, să înțelegem efectele asupra sectorului financiar. Iată așadar care au fost principalele idei din documentul Comisiei Europene. Dacă suntem de acord asupra acestor chestiuni, atunci etapa următoare ar fi să uh, facem legătura între acest subiect cu care ne ocupăm acum și obiectivul mai general, mai important, și anume finanțarea nevoilor economiei reale. Pentru a ajunge la acest uh, scop, este evident că va fi nevoie de reforme menite să descurajeze acțiunile pur speculative ale băncilor care nu au niciun fel de valoare pentru economia reală, cum ar fi, de exemplu, uh, tranzacțiile uh, de frecven la frecvență înaltă și este clar că Uh, acest uh, fiscalitate trebuie să aducă anumite lucruri. Și nu există niciun dubiu că primul nostru obiectiv și cea mai bună soluție ar fi să obținem un acord la scară internațională, mondială, în ce privește impozitarea sectorului financiar. Dar trebuie să se țină cont de faptul că până acum discuțiile care s-au derulat la, în cadrul G20 sunt departe de a fi încurajatoare în acest sens. Salut noile inițiative curajoase ale președinției belgiene, care acordă o atenție prioritară uh, impozitării tranzacțiilor, taxării uh, tranzacțiilor financiare internaționale. Președintele a propus chiar crearea unui comitet de experți care să facă propuneri până la sfârșitul anului pe această chestiune. Cum spuneam, în cadrul G20 uh, situația nu e chiar încurajantă. Întrebarea care se pune este să vedem cum putem face în modul cel mai eficient Uh, anumite presiuni ca să putem să ajungem la instaurarea unui astfel de impozit, unei astfel de taxe pe tranzacții la nivel mondial. Știm că Uniunea Europeană este prima piață financiară a lumii și asta cred că ne permite să uh, tranșăm, să rezolvăm dilema acestei uh, dilema așteptării și ezitărilor pe care le manifestă marii noștri parteneri. Cred că Uniunea Europeană are un rol important de jucat, la fel cum a făcut atunci când am discutat despre regulile de supraveghere și control ale sistemului financiar. Așadar, invităm Comisia Europeană, care deja a întârziat foarte mult, să își prezinte evaluarea de impact am cerut această evaluare încă din martie, așadar, trebuie să invităm Comisia să nu mai întârzie și să ne facă imediat niște propuneri concrete. Uh, am adoptat raportul Beres privind criza economică și financiară. Aceasta a fost o etapă importantă și la paragraful 73 se cere instaurarea unei taxe privind uh, asupra tranzacțiilor financiare în modul cel mai rapid cu putință și dacă nu ajungem să facem în așa fel încât această taxă uh, să fie instaurată la nivel mondial, ar trebui ca pentru, într-o primă etapă măcar să o instaurăm la nivel european. Cerem așadar Comisiei Așadar, cerem Comisiei să uh, facă cât mai repede o evaluare de impact în ce privește condițiile de concurență pe piață și impactul unei astfel de propuneri. Care trebuie să fie marile caracteristici ale unei astfel de taxe asupra tranzacțiilor financiare? Nu vreau să intru în detalii în acest stadiu, Vă trimit, uh, vă uh, invit să citiți proiectul de raport, dar a spune două cuvinte în legătură cu mm, propunerile legate de contribuțiile pe care ar trebui să le plătească băncile și impozitarea uh, tranzacțiilor financiare, câștigurilor din tranzacțiile financiare. Cred că sunt propuneri care au, cu siguranță, aduc o valoare adăugată, dar care în niciun caz nu ar putea uh, înlocui această taxă asupra tranzacțiilor financiare. Numai aceasta ar putea avea un efect uh, de reglementare suficient. Taxa asupra activităților financiare sau asupra profiturilor obținute din tranzacții financiare nu este așadar o soluție uh, Uh, înlocuitoare, ci una complementară față de taxa pe uh, tranzacțiile financiare. Două cuvinte despre euroobligații, despre eurobonduri. Uh, sunt uh, bucuroasă că această problemă revine din nou uh, în atenție. Cred că eurobondurile, euroobligațiunile pot reprezenta uh, un nou pilon de susținere a finanțelor publice și, de asemenea, că pot juca un rol important în apărarea monedei euro uh, față de atacurile la care ar putea fi supusă și salut faptul că Jean-Claude Juncker a spus ieri că este favorabil uh, examinării unei astfel de posibilități la nivelul unui grup de experți europeni. Știm că opiniile și punctele de vedere nu sunt unanime în ce privește eurobondurile, euroobligațiunile și cred că în uh, situația actuală nu putem sau ar fi foarte dificil să facem abstracție de triplul avantaj pe care îl prezintă eurobondurile. Mai întâi este vorba de a reduce costul uh, la care statele se împrumută, în al doilea rând, există lichidități suplimentare pe piața secundară a obligațiunilor și, în al treilea rând, mai există și uh, rolul de supapă de securitate pe care îl au aceste eurobonduri în fața atacurilor uh, pe piață, care se pot manifesta pe piață. Și aș mai adăuga un lucru în ce privește euro-obligațiunile, Acestea sunt o sursă de finanțare uh, inovatoare importantă pentru marile lucrări de infrastructură europene. Un lucru care a fost uh, menționat și susținut de președintele Comisiei, domnul Barroso, și de câțiva alți comisari, ceea ce arată foarte clar importanța unei evaluări cât mai corecte a valorii adăugate pe care o aduc aceste euroobligațiuni și care este, evaluare care este responsabilitatea noastră. Așadar, aceste euroobligațiuni ar putea fi un instrument extrem de important pentru creșterea economică. Același lucru privind uh, taxa pe uh, carbon, pe emisiile de carbon. De asemenea, va trebui să Uh, examinăm problema importurilor din terțe țări, pentru că e vorba în primul rând de uh, justiție fiscală conform principiului poluatorul plătește, dar pe de altă parte uh, și de nevoia de a atinge obiectivele noastre ambițioase în ce privește schimbă, lupta împotriva schimbărilor climatice. Și voi încheia, doamnă președinte, există evident o dezbatere întreagă privind modul în care trebuie gestionată uh, această nouă sursă de finanțare. Părerile variază foarte mult în ce privește uh, gestionarea uh, produselor acestei surse de finanțare. Trebuie să ne gândim la provocările care stau în fața bugetului comunitar. Uh, Comisia vorbește în acest context de sursa de finanțare pe care ar putea o reprezenta sectorul financiar. Și, în fine, un lucru care este cât se poate de evident, și anume, trebuie să existe o dezbatere cât mai largă privind managementul acestor uh, produse. Există cel puțin un acord minimal în a spune că aceste noi, noi instrumente de finanțare dacă vrem ca ele să aducă realmente o valoare adăugată, să se prevadă că o bună parte din fondurile obținute ar trebui să meargă la bugetul european pentru a finanța marile lucrări de infrastructură, marile proiecte europene. Iată ce doream să vă spun și, evident, uh, sunt nerăbdătoare să vă ascult uh, ideile, opiniile, reacțiile și propunerile ca să ajungem la cel mai bun rezultat posibil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cred că cei mai mulți raportori din umbră au solicitat să intervină. Vă dau cuvântul pe rând, doamna Hübner, în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-mi exprim admirația pentru efortul extraordinar depus de doamna Podimata. Și aș vrea să mă refer la câteva puncte concrete și să-mi exprim în anumite îndoieli cu privire la anumite aspecte menționate în raport. În primul rând, un lucru pe care l-a subliniat și doamna Podimata, și anume lipsa evaluării de impact. Nu știu dacă Comisia întârzie lucrurile și tergiversează sau altul este motivul. Cert este că nu avem această evaluare de impact și am înțeles că rezultatele vor fi disponibile abia în martie anul viitor. Așa că am impresia că este prea devreme să insistăm asupra taxei pe tranzacțiile financiare și fără o evaluare de impact putem spune mai multe, cred eu, despre impactul asupra uh, dezechilibrelor globale asupra piețelor sau asupra efectelor generării de venituri suplimentare. Însă, nu putem spune nimic despre efectele instrumentelor asupra externalităților. De aceea, consider că ar trebui să ne exprimăm uh, punctul de vedere definitiv abia după ce obținem evaluarea de impact. A doua observație se leagă de un alt aspect subliniat de doamna Podimata. Dacă sau nu este de dorit uh, impunerea acestei taxe pe tranzacțiile financiare în uh, contextul global. Sunt 100% de acord că ar trebui să insistăm să se impună această taxă la nivel global, și ar trebui să încercăm din răsputeri să ajungem la un acord, poate chiar la următoarea reuniune G20. Însă, ce ne spune, dacă ne uităm la ce ne spune Jean-Claude Trichet sau alte persoane implicate în negocierile pe plan global, probabilitatea de a se obține un astfel de acord este destul de mică și dacă nu obținem un astfel de acord, nu cred că ar fi de dorit să introducem această taxă pe tranzacțiile financiare la nivelul Uniunii Europene, doar la nivelul Uniunii Europene, pentru că, după părerea mea, trebuie să ținem seama foarte și să ne gândim foarte serios la riscul deplasării activităților economice europene. La punctul 8 al raportului se spune că statele membre nu au suferit de impactul negativ în urma introducerii taxelor pe tranzacțiile financiare. Însă nu cred că experiența Suediei este una întru totul pozitivă. Poate Ole Schmidt ne spune mai multe în acest sens, însă dacă ne uităm la ce a făcut Regatul Unit, acea faimoasă taxă de timbru, în literatura de specialitate se spune că companiile britanice s-au mutat în Irlanda, s-au relocat în Irlanda după ce s-a introdus această taxă de timbru. Aceasta a fost consecința și iată, încă un motiv să fim precauți. În raport, mai dumneavoastră prezentați, uh, spuneți că această taxă pe tranzacțiile financiare ar corecta dezechilibrele pieței. Este adevărat că există o legătură cu activitățile speculative și cu investițiile pe termen scurt. Însă, cred că am spune prea mult dacă am spune că toate investițiile pe termen scurt sunt uh, speculative. Și nici toate activitățile speculative nu constau din uh, vânzările pe termen scurt. Instrumentele financiare care au cauzat uh, criza financiară se erau legate mai degrabă de investiții pe termen mediu sau chiar lung. Apoi, dacă ne uităm la volumele, de, volumele schimburilor comerciale, este probabil ca volumul schimburilor comerciale să scadă dacă se introduce o taxă pe tranzacțiile financiare, lucru care ar duce la o volatilitate a prețurilor mai mare și care la rândul ei poate duce la speculații cu efecte perturbatoare. Sunt foarte, foarte mulți factori de incertitudine și tocmai de aceea avem nevoie de o evaluare de impact bună. În raport se mai spune și că uh, taxa pe activitățile financiare nu ar trebui considerată o alternativă la taxa pe tranzacțiile financiare pentru că sunt două lucruri diferite. În general sunt de acord cu această idee, însă ar trebui să analizăm și motivul pentru care am dorit să introducem o taxă pe activitățile financiare. Este cert faptul că în prezent uh, sectorul financiar este subimpozitat și este scutit de plata TVA dacă este aplicată corect, această taxă pe activitățile financiare, practic, ar putea echilibra lucrurile și ar putea prelua rolul TVA în acest sector. Este e greu, într-adevăr, să stabilești valoarea adăugată a tranzacțiilor financiare. Însă se poate stabili care este valoarea adăugată totală produsă de o instituție financiară dacă se adună profiturile și remunerațiile plătite de această instituție o taxă pe valoare adăugată de această natură, calculată astfel, ar taxa exact câștigurile economic, vorbind ale respective instituții. Și astfel s-ar corecta un dezechilibru major al pieței. Aș fi de acord cu introducerea unei taxe pentru activitățile financiare la nivel european, mai degrabă decât o taxă pe tranzacțiile financiare, având în vedere că nu există un acord global cu privire la aceasta din urmă. Ultima observație a mea se referă la euroobligațiuni. Sub această denumire generică de euroobligațiuni vorbim despre două lucruri diferite. Euroobligațiunile propriu-zise și așa numitele obligațiuni de proiect sau cum sunt numite ele aici, obligațiunile europene care sunt destinate să financeze proiecte mari de infrastructură. După părerea mea, sunt două instrumente complet diferite și dacă le introducem în aceeași categorie eurobonds, riscăm să fim prost înțeleși. Aș spune mai degrabă că ele trebuie tratate separat. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Ole. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Podimata pentru un raport foarte interesant. Chiar dacă nu sunt de acord cu toate lucrurile spuse de domnia sa în raport, cel puțin acesta aduce în discuție foarte multe lucruri importante. Mie, eu sunt un prieten al Europei, mă consider federalist și în țara mea acest lucru nu este văzut cu ochi buni. Însă, cel puțin aici pot să spun acest lucru. În același timp, trebuie să ne gândim la faptul că nu tuturor euro... nu toți europenii iubesc Europa așa cum o facem noi, cei de față. De aceea trebuie să avem o legitimitate în tot ce spunem și în tot ce facem. Și după părerea mea, cred că legitimitatea lipsește întrucutva în această perioadă. Documentele și retorica nu rezolvă această problemă, oricât de bine ar fi redactate rezultatele ar rezolva, rezultatele concrete. În țara mea se consideră un lucru bun să fii impozitat. Însă, cu toate acestea, trebuie, cred eu, să fim precauți în această perioadă cu introducerea de noi taxe în general. Pentru că nu cred că această introducere ar rezolva problemele cu care ne confruntăm. Sigur, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim la introducerea lor și să discutăm această posibilitate. Cu privire la considerente, mi se pare că tonul de aici lasă să se înțeleagă că criza financiară a fost cauzată de sectorul financiar. Și eu unul nu cred că este așa. Sectorul financiar se confruntă cu foarte multe probleme care se văd cu ochiul liber. Lipsa de reglementare, știm toate aceste lucruri. Însă, pe de altă parte, sunt foarte multe țări care își gestionează propriile finanțe și parlamentarii ar trebui să se întrebe, dar noi ce am făcut? Nu suntem și noi responsabili pentru halul în care a ajuns țara noastră? Atât de, pentru deteriorarea atât de rapidă a situației? După părerea mea, tonul în considerent este pe aici, pe acolo, prea agresiv. Doamna Hübner vorbea despre taxa pe tranzacțiile financiare. Un subiect într-adevăr delicat. Delicat nu doar pentru că avem probleme legate de sistemul decizional, ci și pentru că ține de răspunderea noastră să ne gândim dacă această taxă ar fi eficientă și care ar fi rezultatul său concret în final. Dacă ea se aplică la nivel global, atunci ar fi bine. Doamna Podimata vorbea despre raportul Beres și acolo apare această idee, deși votul a fost întrucâtva împărțit. Unii au pierdut, alții au câștigat. Putem să fim atenți și la ce spune domnul Trișe firește, și să-l credem. Însă, care sunt experiențele concrete la care, pe care le putem analiza? Doamna Hübner vorbea despre exemplul suedez. N-a fost o, o situație tocmai fericită, din potrivă, a fost chiar un dezastru unii colegi spun că nu ne putem lua după ce s-a întâmplat în Suedia, pentru că e o țară mică, undeva în nord, izolată, și că nu s-ar întâmpla același lucru la nivel european. Într-adevăr, Suedia nu e Europa, însă cei de pe piață s-au deplasat în alte părți. Regulamentul acesta a început în 83 și s-a abolit în 91. Nu a fost un exemplu de succes și cred că unii dintre colegii socialdemocrați democrați uh, Eh, sunt de acord cu mine și pot confirma ce spun eu, mai ales cei care sunt în comisie și mai ales cei suedezi. Apoi, dacă am primi toți eh, banii despre care se vorbește în acest raport, toate aceste venituri, cine îi va folosi? Cine va folosi aceste venituri? se va, în, în raportul doamnei, uh, se va întâmpla așa cum se spune în raportul doamnei Pietikainen, se vor folosi pentru dezvoltare, pentru protecția mediului în Europa sau se vor vărsa în conturile Ministerelor de Finanțe pentru a plăti datoriile de stat. Ar trebui să existe un răspuns, să avem un răspuns. Ce se va face cu aceste fonduri colectate? Apoi, legat de problema euroobligațiunilor, credeam că ne-am pus de acord că proiectele de infrastructură ar putea fi finanțate prin ar, uh, intermediul acestor obligațiuni pe care să le denumim euroobligațiuni. Și credeam că acest lucru a fost lămurit de raportul doamnei Berez, dar poate că ne lămurește chiar doamna Berez cu privire la acest lucru. Din acest punct de vedere, uh, cred că ar fi utile aceste obligațiuni, însă știu pe de altă parte că Colegii mei germani nu sunt foarte încântați de ideea obligațiunilor. Doamna Podimata spune că acestea ar proteja moneda euro, alții, colegii mei din Germania mai ales, spun că, din potrivă, euroobligațiunile ar cauza probleme pentru moneda unică. Domnul Junkers este pentru, așa că discuția este foarte interesantă. Apoi, taxa pe emisiile de carbon. Ea există în țara mea și cred că ar fi utilă, în general vorbind, Însă scopul taxei este să se reducă emisiile. Nu e o bază durabilă de, impozare, de taxare și nici nu are rolul de a fi așa. Pentru că rolul, ideea aici ar fi să schimbăm niște comportamente, niște obiceiuri. Am putea introduce o taxă nouă care ar fi sigur utilă, dar nu cred că este durabilă. Să sperăm că nu este durabilă. Ajung acum la finanțarea pentru dezvoltare. Așa cum spune și doamnul Pietikainen, în raportul pe care îl vom vota după amiază, prima mea îngrijorare și ce cred că ar trebui subliniat în raportul dumneavoastră, doamna Podimata, este că dacă ne uităm la propriile noastre țări, să vedem câte îndeplinesc obiectivele de dezvoltare ale mileniului și, în mai precis, obiectivul de 0,7 din PIB. E suficient să ne uităm la acest lucru și nu e cazul să discutăm mai departe dacă discutăm despre finanțarea pentru dezvoltare. Aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră, mai ales în ce privește articolul 8, în care aceste țări despre care vorbiți dumneavoastră și spuneți că au introdus anumite impozite, asemănătoare, spuneți dumneavoastră, fără un impact negativ. Închei spunând că știu că n-ar trebui să spun acest lucru la comisie, însă nu cred că e chiar așa de rău să avem speculanți. Specula, speculațiile nu sunt întotdeauna și neapărat un lucru negativ. Să ne gândim că profitul și rentabilitatea fondurilor de pensii trebuie să se păstreze la un nivel ridicat. Nu e cazul să creăm un sistem în care speculația să fie tabu, pentru că și speculația are rolul ei într-o economie de piață funcțională. Mulțumesc. Mulțumesc, Ivo. Uh, nu, Domnul Giegold va interveni mai târziu. Děkuji, paní předsedající. Mulțumesc, uh, doamnă. Schmita, nejsem federalista. Mulțumesc, doamnă președinte. Spre osebire de domnul Schmidt, eu nu sunt federalist, dar asta nu mă împiedică să fiu de acord cu multe dintre lucrurile pe care le-a spus. Așa cum au spus și unii dintre antevorbitorii mei, există îndoieli pe care le împărtășesc cu privire la documentul pe care îl discutăm astăzi. Voi încerca să vă explic cât se poate de clar care sunt acestea. Acest document se discută într-un moment în care statele membre și șefii de stat și de guvern se confruntă cu restructurări profunde ale bugetelor naționale. Avem de-a face cu situații complicate în domeniul social, în domeniul sănătății, cu restructurări ale bugetelor în acest uh, domeniu. Apoi există îmbătrânirea populației și în același timp scăderea uh, ratei de fertilitate. Toate aceste lucruri exercită o mare presiune asupra bugetelor naționale. Unele state, nu numai din Uniunea Europeană, au investit foarte mulți bani pentru a salva uh, instituțiile financiare, bani care nu sunt disponibili la ora actuală. Deci este foarte dificil să se facă o consolidare bugetară la ora actuală. La ultimul summit am văzut acest lucru și anume că va exista mai puțină disponibilitate din partea statelor membre de a crește contribuțiile la bugetul european. De aceea, astăzi stăm aici și discutăm acest document pentru că instituțiile europene au nevoie de acești bani pentru a-și îndeplini obiectivele. În mod realist, credeam că voi apăra o poziție minoritară. Însă, după ce am auzit ce au spus și colegii mei, se pare că nu este cazul. Să fiu mai clar noi taxe. Despre asta discutăm noi, de fapt, aici. Vorbe, vorbim despre noi taxe. De ce? Pentru ce? Am un semn de întrebare la, la final. Pentru că dacă dorim să introducem noi taxe, trebuie să spunem foarte clar la ce servesc ele. Nu sunt de acord cu această uh, Um, declarație foarte generală din document care spune că avem nevoie de noi resurse financiare pentru a combate schimbările climatice sau pentru a atinge obiectivele uh, strategiei Europa 2020. Este ceva mult prea general. Așadar, propunerile mele vor încerca să uh, urmărească unele obiective mult mai specifice. am mai uh, redactat o serie de amendamente care iau în considerare faptul că Uniunea Europeană face parte dintr-un context global. Așadar, nu putem să depunem noi poveri și noi taxe asupra Europei care să facă Europa mai puțin competitivă sau chiar deloc competitivă. Acest lucru ar însemna că o serie întreagă de companii europene ar părăsi pur și simplu Europa. Nu putem face asta, sunt foarte sceptic. Nu pot să cred că ar putea să existe un acord global cu privire la astfel de taxe. Sunt de acord și cu privire la ceea ce a spus doamna Hübner. Avem nevoie de o, o evaluare a impactului independentă. trebuie să evaluăm într-un mod independent ce beneficii s-ar putea obține de pe urma introducerii unor astfel de taxe. Ar fi foarte bine să se facă un studiu de fezabilitate, dar în același timp ar trebui să ne punem și întrebarea dacă este fezabilă introducerea unor astfel de uh, taxe. Taxa pe tranzacțiile financiare, taxa pe carbon, au discutat-o deja colegii mei. Nu am să vă iau prea mult din timp. Pot numai să vă împărtășesc că sunt foarte sceptic cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare, mai ales. Sven, ai cuvântul. Yeah. Uh, sorry about this. I'm, uh... Îmi cer scuze voi interveni în numele lui Philip Lambert, care este raportor din umbră pentru acest raport, dar care este reținut la Comisia ITRE. Când discutăm despre aceste lucruri, cred că ar trebui să spunem foarte clar care este scopul. Și există două motive principale din care discutăm acest lucru. Și, în primul rând, avem mari probleme pentru, cu echilibrarea bugetului. Multe state membre au probleme cu asta în structura actuală. Există mari uh, găuri uh, sau multe posibilități de a, um, de a nu plăti taxe. Este ceva care nu este corect și aici nu este vorba numai de noi taxe. Este vorba de eficiența sistemului fiscal actual. Este cu atât mai greu să le explicăm oamenilor după această criză care a fost cauzată în sânul sectorului financiar, e bine, e foarte dificil să le uh, explicăm oamenilor că acest sector nu ar trebui să plătească mai multe taxe și că nu ar trebui să contribuie în mod semnificativ la bugetele naționale este ceva ce vom discuta și uh, cu privire la avizul nostru cu privire la uh, acest domeniu și anume finanțarea unor produse globale. Este așadar vorba de argumente diferite pentru aceleași instrumente. Nu este vorba de o situație în care imediat să spunem vai, noi taxe și apoi să spunem că nu discutăm în mod serios aceste lucruri pentru că nu le dorim. Ar trebui să discutăm aceste lucruri pe baza eficienței piețelor. Există e foarte dificil să uh, finanțăm anumite bunuri publice. Uh, și acest lucru ar putea să ne ajute. Deci nu cred că ar trebui să discutăm mai din perspectiva stânga, dreapta și așa mai departe. Ar trebui să discutăm uh, ca atunci uh, când am discutat raportul cu privire la criză, când am, când am găsit căi comune. Apoi, cred că este foarte important să luăm în considerare și faptul că multe state membre fac parte din grupul internațional pentru Uh, crearea de instrumente financiare inovatoare. Islanda, Luxemburg, uh, Spania, România și multe alte țări fac parte din acest grup și discută aceste instrumente care au fost deja prevăzute de către doamna Podimata în acest raport. Dar se discută și alte instrumente și aș dori, înainte să trec la domeniile mai largi menționate deja, să menționez unele lucruri pe care ar trebui să le reținem ca fiind sub această umbrelă. Există uh, instrumente pentru a scădea costurile de tranzacții pentru transferurile migranților. Migranții câștigă bani și trimit bani acasă și când trimit bani acasă li se cer niște comisioane extraordinare, cu toate că în mod obișnuit tranzacțiile sunt mult mai ieftine. Unele uh, țări uh, finanțează uh, ajutorul pentru dezvoltare și uh, achiziția de medicamente pentru, uh, pentru dezvoltare uh, din anumite taxe și alte state membre nu fac acest lucru. Așadar, există un fel de concurență nesănătoasă cu privire la uh, comportamentul etic. Apoi este vorba de combaterea uh, evaziunii fiscale, care uh, duce la dificultăți în statele membre pentru a taxa anumite venituri de pe, um, provenite din capital. Există un alt grup de lucru, Task Force-ul pentru dezvoltare economică și integritate financiară, iar aici secretariatul grupului este deținut de către un stat membru și se face se lucrează pe aspecte ce țin de prețuri um, stabilite în mod greșit, raportare de la țară la țară, schimb automat de informații, combaterea uh, spălării de bani. Cred că și acest lucru este foarte important, combaterea evaziunii fiscale și a fraudei. Și asta pentru a ajuta statele membre să închidă breșele existente în legislația fiscală. Apoi, în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, după votul în comisia CRIZ, am obținut un consens, am decis că ne dorim acest lucru la nivel global, cu o largă majoritate, iar acum se pune întrebarea ce se întâmplă cu nivelul european. Ar trebui să evităm reideologizarea acestei, acestui aspect la nivel european. Există o serie întreagă de tranzacții uh, financiare care nu pot fi uh, taxate la nivel european. Sunt unii care spun asta și sunt alții care spun ar trebui să taxăm tot, toate tranzacțiile. Există un studiu în care s-a făcut o defalcare a pieței și a tranzacțiilor financiare. Este uh, destul de evident să spui pur și simplu uh, să citezi un exemplu care Um, este întotdeauna foarte clar um, și anume taxele pe materii prime. În unele locuri este vorba de o piață europeană pură. Se poate uh, taxa în acest sens la nivel european, dar în alte situații piața este globală. Nu putem spune că taxarea uh, tranzacțiilor financiare este fie bună fie rea la nivel european. Există o problemă de eficiență a pieței. A spus și doamna Hübner uh, ceva despre asta. Este vorba de scutirile de TVA și apoi există o ne exter externalitate negativă. IMM-urile, dar și contribuabilii de rând, uh, de rând trebuie să plătească costul crizei financiare. Este o uh, problemă care trebuie să fie corectată din motive ce țin de liberalizarea pieței. Așadar, este un dezechilibru care trebuie să fie corectat pentru a se reajunge la o eficiență a sistemului. Așadar, aș vrea să evităm ca această discuție să devină una stânga versus dreapta, uh, pentru sau împotriva taxării, ci ar trebui să uh, abordăm problema bugetelor și a finanțării la nivel internațional prin închiderea breșelor existente și prin găsirea de noi surse de finanțare. Este ceva uh, necesar și nu putem, nu vom putea niciodată să explicăm contribuabililor de ce nu am lua astfel de măsuri. Mulțumesc. Um, Mulțumesc, spune doamna președinte. Pot să vă informez, dragi colegi, că va exista o audiere pe acest subiect pe 10 ianuarie și, evident, veți primi la momentul potrivit uh, o listă a persoanelor invitate. Am o listă foarte lungă a vorbitorilor, deci va trebui să vă rog să nu vorbiți la fel de mult ca raportorul sau raportorii din umbră, ca să avem timp să ascultăm și poziția Comisiei și apoi pe cea a doamnei Podimata. Am uh, pe Arlene McCarthy, Vicky Ford, Gunnar Munca, Peter Kainen, Pervanș Beres și Leonardo Dominici. Mai este cineva? Sanchez? Altcineva? Nu. În regulă. Arlin, te rog. Înțeleg nevoia de a fi succinți, dar cred că e o problemă importantă. Înțeleg că, că trebuie să fim succinți, dar e o problemă care are nevoie de o discuție aprofundată. Vreau și eu să mulțumesc doamnei Podimata pentru gândirea sa uh, inovativă asupra, în cadrul raportului privind mijloacele inovatoare de finanțare, pentru că, trebuie să spun, Comisia s-a dovedit lipsită de spirit inovator în ce privește această taxă pe tranzacții. nu o văd decât ca partea unei abordări globale. Așteptăm în continuare valoarea de impact și evident că nu putem lua decizii fără acest lucru, însă problema noastră până la urmă nu cred că este că nu avem suficiente date pentru a lua o decizie, ci că nu prea pare să existe voință politică în anumite zone ca măcar să se examineze motivele introducerii în astfel de taxe pe tranzacții Uh, dacă decidem că aceasta este eficientă și că nu va goni serviciile financiare din Europa. Sigur, uh, din nou, cred că există și multă gândire pozitivă în această zonă și de aceea uh, spun că doamna Podimata a încercat să fie cât mai inovatoare și este în avangarda gândirii și cred că treaba noastră, a comisiei noastre, este să ne gândim la lucrurile la care alții nu se gândesc pentru că e un raport din proprie inițiativă. Și uh, Sper că în, uh, veți citi raport, uh, uh, reportajele din presa britanică unde se spune că este absolut fezabil să se introducă o taxă financiară pe tranzacțiile financiare. Se spune că sute de miliarde de euro s-ar strânge în fiecare an și e fezabilă la 0,005%, deci chiar mai puțin decât se sugerează în raportul Podimata și asta ar duce la uh, uh, obținerea 25 de miliarde de euro. Trebuie să spun foarte sincer ce nu-mi place în raportul Podimata este că nu cred că în, în acest moment uh, ar trebui să examinăm anumite niveluri de taxare, deci să ne concentrăm pe cifre, ci să ne gândim ce impozităm exact. Uh, Mă rog, dar asta putem discuta mai mult detaliu. Și cum spuneam, ce mi se pare foarte interesant în legătură cu acest raport este că sublinează întrebarea de ce ar trebui să facem acest lucru? Păi pentru că țările au probleme bugetare și că există dovezi că astfel de taxe ar susține, ar ajuta bugetele și, sigur, avem uh, aici parte de un studiu, de o cercetare, dar una singură, oricât de onest ar fi. Și se spune că nu întotdeauna s-ar reduce volatilitatea pieței sau speculația, dar dacă se introduce așa cum trebuie, ne asigurăm că nu vom destabila piețele. Așadar, uh, opinia mea este că nu avem suficiente studii în această zonă. Se spune, de exemplu, printre altele, că din cauza schimbării modului în care tranzacțiile sunt decontate la nivel mondial este de fapt mai ușor ca astăzi țările să introducă taxe unilaterale pe tranzacțiile financiare și uh, că taxele pe tranzacții cu monede ar, fi, ar putea fi implementate în Europa și în statele membre. Atrag uh, atenția colegilor că avem un raport la care, pe care putem să-l uh, examinăm și de aceea vreau să mă refer la ideea doamnei Hubner. Nu este corect că uh, companiile britanice s-au mutat în Irlanda numai pentru că s-a introdus taxa de timbru. Nu, s-a, nu există dovezi în acest sens, nu există niciun exod uh, masiv. Avem în continuare tranzacții foarte bune cu, tranzac- cu acțiuni britanice. După cum știți, companiile se mută într-o țară într-alta dintr-o serie foarte largă de motive. Și ați mai spus uh, în legătură cu taxa pe activitățile financiare. Sigur că se poate face asta, dar asta nu uh, va rezolva problema uh, sistemului bancar din umbră, așa numitului sistem bancar gri toate, nimeni n-a sugerat uh, redu- uh, re, re, renunțarea la taxa de timbru și, de fapt, uh, taxa aceasta de care vorbim va produce fonduri care vor fi utile și companiei, companiilor și economiei britanice. Deci, dacă nu sunteți în favoarea acestei taxe, pur și simplu spuneți că nu sunteți în favoarea ei, nu dați argumente care nu se susțin. Cred că ideea pe care o acceptăm cu toții și toată lumea a spus acest lucru, băncile sunt prea puțin uh, impozitate, nu se aplică TVA, nu li se aplică TVA pentru că e greu să se aplice TVA sistemului bancar, deci ei nu își plătesc cota corectă și pe deasupra au mai primit și o grămadă de bani subvenții de la guverne și că o astfel de taxă este un mod ca să ne asigurăm că aceștia, că băncile își plătesc contribuțiile pe care trebuie să le plătească și că nu uh, trăiesc pe spinarea celorlalți. Dar trebuie să le spun domnului Schmidt și celorlalți colegi că nu puteți continua să spuneți că bancherii nu sunt responsabili pentru că băncile însele au admis responsabilitatea lor. Deci de ce să spuneți că sunt irresponsabili atunci când ei înșiși admit că sunt responsabili? Deci nu înțeleg uh, logica acestui Uh, aceste chestiuni. A, ați spus acest lucru, asta am auzit eu cel puțin în căști. Și ce cred eu că trebuie să facem în această comisie, pentru că sunt foarte frustrată să aud din nou aceleași și aceleași argumente. Se spune doar că n-ar trebui să avem această taxă fără să se dea niciun argument. Eu cred că în cadrul uh, reuniunii coordonatorilor ar trebui să vorbim și să vedem dacă Comisia ar trebui să ceară o evaluare de impact, pentru că dacă așteptăm de la Comisie, cred că o să mai dureze încă un an de zile. Și atunci, dacă tot avem resursele pe care le avem, haideți să cerem noi un studiu în acest uh, domeniu, să luăm și alte studii care mai există și care spun că este absolut fezabil să ai o taxă pe tranzacții financiare, dacă acestea se organizează și se, sunt gândite într-un mod eficient, ca să nu ajungem la situația din Suedia, când s-a implementat prost taxa și sigur a subminat întregul sistem. Este deprimant și dezamăgitor să văd că uh, mai sunt colegi care discută de parcă taxa asta e un lucru care nu se poate face. Uh, haideți să facem evaluare de impact și să vedem dacă evaluarea de impact va spune că nu se poate, atunci așa să fie, dar deocamdată nu e cazul și cred că datoria noastră în această comisie este să examinăm toate aceste aspecte. Vă mulțumesc. Vicky. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Vicky. Aș vrea să încep cu problema euroobligațiunilor, a eurobondurilor. Cred că este ironic uh, exact atunci când discutăm pachetul de, privind guvernanța economică menit să încurajeze statele membre să aibă o atitudine mai responsabilă privind propriile lor finanțări și bugete, uh, facem în același timp și declarații despre euroobligațiuni, despre eurobonduri, fără să înțelegem și să spunem că aceste eurobonduri ar aduce un hazard moral și mai mare și ar reduce responsabilitatea de care ar trebui să, de care ar trebui să dea dovadă statele în administrarea propriilor lor bugete. Și am fost uh, raportor din umbră pe această chestiune și știu că multe țări din Europa au nevoie de infrastructură de proiecte de infrastructură pentru a îndeplini obiectivele strategiei 2020 și chiar mai mult decât atât. Și nu pot vedea din experiența unor state membre, incluzând uh, statul din care provin eu, uh, nu pot vedea că această experiență a parteneriatelor public-privat uh, nu aduce beneficii, dar acest lucru trebuie să se facă într-un mod cât mai transparent și cu o finanțare corectă și nu așa cum s-a făcut în multe țări membre, inclusiv țara din care provin eu și unde s-au au apărut mari probleme. Pentru că, sigur, bondurile sunt bune, dar pentru asta trebuie să ai niște modalități de control foarte puternice și foarte clare Uh, eu nu cred că e nevoie de o agenție nouă, cred că instituțiile existente pot face această treabă deja. E nevoie, cum spuneam, de transparentă, dar nu de transparență, dar nu faceți greșeala să credeți că doar pentru că sectorul privat finanțează un proiect, asta înseamnă că proiectul acela este și viabil. Pentru că uh, sectorul public este, este cel care primul care pierde și ultimul care își recuperează banii fundamental vorbind, nu facem altceva decât să creștem uh, gradul de îndatorare al bugetului european uh, și asta e împotriva ideii că Uniunea Europeană uh, nu trebuie să aibă un deficit. Și deci, practic, reintroducem pe ușa din spate ideea deficitului la bugetul european. În ce privește taxele pe tranzacții? Este ridicol că după ce am discutat atâta pe structurile de supervizare bancară și unde mulți oameni, incluzând și Sven, incluzându-l și pe Sven, uh, au uh, susținut ideea că domnul Trichet ar trebui să fie cel care trebuie să ne avertizeze. Păi nu uitați, primul avertizment pe care ne l-a dat a fost nu uh, invocați o taxă unilaterală pe tranzacțiile financiare în Europa și cu toate acestea, uh, mulți oameni nu ascultă acest avertisment al lui uh, Trichet. În ce privește experiențele din Marea Britanie pe care uh, doamna Hubner le-a invocat, sigur că am avut uh, situația în care șeful uh, bursei londoneze a venit și a uh, discutat despre taxa de timbru și a spus că e o taxă pe care jucătorii mari reușesc să o evite și până la urmă numai mici investitori se trezesc forțați să o plătească. Deci n-a fost o soluție fantastică și e parte din motivul pentru care avem toate aceste uh, concepte dark pools uh, și lipsă de transparență pe piață. Deci aș spune că astfel de taxe pot părea foarte atractive, dar ele trebuie să fie globale. Și mulțumesc, Ben, pentru comentariul tău, în special în legătură cu piața mondială a mărfurilor. În ce privește Taxele pe carbon. Ole, îți mulțumesc că ne-ai reamintit că ele nu trebuie să fie permanente în statele membre, ci ele mai degrabă sunt menite să ducă la schimbări de comportament ale oamenilor. Și în Comisia pentru Energie am văzut, Envi, am văzut că unele state membre au astfel de taxe pe carbon și uh, ne-am îngrijorat că o taxă la nivel european ar uh, intra în contradicție cu cele care deja există. Uh, am mai spus de asemenea că e inutil să taxeze activitățile producătoare de emisii de carbon în Uniunea Europeană. Vineri am fost în cel mai mare port de containere al Marii Britanii și am văzut o zonă mare cât Parlamentul European plină de containere goale venite din uh, Asia, din Orientul îndepărtat, containere care nu se mai întoarcă niciodată acolo. Vorbim deci de un dezechilibru în uh, capacitatea de fabricație, de produc- producere, producție uh, care, pe care noi nu trebuie să-l uh, uh, înrăutățim și mai mult. Și ultimul meu punct. Poate din Germania le trimite înapoi, dar din uh, Marea Britanie nu. Și ultimul meu punct, este ultimul comentariu, este unul general legat de faptul că poți să crești taxele, dar să nu spui la ce vei folosi banii și asta nu e în regulă. În um, Europa, statele membre trebuie să facă economii și în să crească taxele, dar trebuie să explice mai bine și mai clar uh, publicului ce se întâmplă cu aceste economii. Aceste economii sunt dureroase și cred că Uniunea Europeană trebuie și ea să se uite cum poate să economisească bani și cum să funcționeze mai bine, mai degrabă decât să caute doar modalități inovatoare de finanțare. Președinte, mulțumesc, Gunnar. Thank you very much. Um, I would like Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să uh, îi mulțumesc raportoarei și am trei observații. În primul rând, legat de euroobligațiuni. Practic ne contrazicem propriile obiective, dacă ne gândim mai ales la impunerea de sancțiuni. Euroobligațiunile ar neutraliza sancțiunile aplicabile pe care le-am uh, aplicat deja în legătură cu dobânda, cu rata dobânzii și, pe de altă parte, euroobligațiunile ar impune cetățenilor din țările mai bogate să plătească inclusiv rate ale dobânzilor mai mari decât cei din țările mai sărace. Asta ar fi consecința și eu unul n-aș vrea să fiu pus în situația să explic această necesitate cetățenilor din țări care deja au o fiscal, o fiscalitate mare. Apoi, legat de taxa pe emisiile de carbon. Nu este clar o taxă durabilă, nici nu uh, este rolul ei acesteia. La un moment dat trebuie să dispară. Însă diferența între o țară și alta, diferențele de la o țară la alta, ne arată clar că taxa trebuie să fie aplicabilă mm, diferit în fiecare țară. Vă spun că consecințele unei taxe comune asupra economiei Poloniei ar fi foarte diferite față de cele asupra economiei Suediei, de pildă. A treia observație legată de inovațiile în domeniul finanțării. Taxele noi nu sunt o idee nouă. Este una dintre uh, schemele cele mai vechi, una dintre ideile cele mai vechi. Și Vreau să vă spun un secret, așa că pregătiți-vă. Să știți că în pivnițele Europei nu mai există alți bani. Nu mai trăim în vremurile în care undeva erau niște cufere pline de comori. Întotdeauna cetățenii, de acum înainte, vor fi cei care vor trebui să plătească. Totul se va reduce la cetățenii care trebuie să plătească toate costurile acumulate, fie prin prețuri mai mari, fie prin impozite mai mari. Și dacă, dacă puteți schimba acest lucru, vă garantez că vă propun la premiul Nobel. Ole Schmidt a spus deja că experiența suedeză n-a fost una foarte fericită. N-aș fi întru totul de acord a fost un succes această experiență a Suediei, dar pentru Londra, pentru că o mare parte a afacerilor din uh, Stockholm s-au mutat la Londra. O taxă pe tranzacțiile financiare ar fi într-adevăr un succes pentru Shanghai, pentru că primarul din Shanghai dorește ca această zonă să fie liderul pieței financiare globale și putem să facem chiar noi, să determinăm chiar noi acest lucru, dar nu cred că este cazul. Taxa pe tranzacțiile financiare pleacă de la ideea că tranzacțiile financiare sunt un lucru rău. Eu unul sunt de părerea complet opusă. Dacă creștem volumul, eh, creșterea volumului de tranzacții financiare în ultimii ani a schimbat fundamental economia globală. Crește volumul schimburilor comerciale, cresc investițiile, se fac investiții în țări care nu dispuneau la momentul respectiv de capitalul necesar. Taxa pe tranzacțiile financiare ar însemna o reducere a volumului de tranzacții financiare, o reducere a volumului de investiții și nu, nu înțeleg cu ce ne-ar ajuta acest lucru. Nu înțeleg cu ce, cu ce ar ajuta țările sărace, nici țările cu deficit mare. Pentru că, dragi colegi, țările în care deficitul este mare au nevoie cel mai mult, în cea mai mare măsură, de tranzacțiile financiare. Și o taxă pe tranzacțiile financiare ar uh, ataca și ar dăuna exact țările cu deficit mare. Pentru că ar uh, presupune mai multe costuri finanțarea acestor deficituri. Iar specula despre care vorbim nu pot spune că există mm, speculație oriunde există incertitudine, dar în general așa se întâmplă. Mulți dintre noi am fost uh, uh, mulțumiți în momentul în care, nemulțumiți în momentul în care s-a finanțat datoria Greciei. Însă lucrurile continuă pe aceeași direcție. Dacă nu dorim să se continue finanțarea deficitelor, putem uh, spori taxele, însă trebuie să fim conștienți că o astfel de taxă uh, ar fi suportată de regiunile cele mai sărace cu capitalul cel mai puțin. Adică va fi suportată de cei care au nevoie de un volum mai mare de tranzacții și de schimburi comerciale. Pe scurt, văd că doamna Beres mă privește dezamăgită. Pe scurt, cred că mi se, este o idee proastă aceasta și o idee proastă nu ar trebui pusă în aplicare. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc. SEPA. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc uh, raportoare și aș vrea să mulțumesc uh, câteva aspecte. În primul rând, uh, nu se poate vorbi despre neutralitatea impozitării, despre neutralitatea taxelor. Taxele vor avea întotdeauna un impact asupra concurenței, asupra stimulentelor și asupra opusului stimulentelor. Atunci când vorbim despre o modificare a sistemului de taxare, ar trebui să nu schimbăm uh, să nu schimbăm uh, sistemul cu totul. În acest sens, nu putem vorbi despre un mediu neutru, nici în, uh, membre, în statele membre, nici în Uniunea Europeană în integralitatea sa. Întrebarea este cum putem face niște mică, mișcări inteligente, dată fiind infrastructura existentă. Și avem aici două sau trei aspecte. În primul rând, putem alege să nu acționăm. Și aici ajungem la dezbaterea pe, legată de taxa pe tranzacțiile financiare. Dar mă întreb, oare n-am putea introduce o taxă pe plăți? Asta ar schimba structura sistemelor de taxare globală. Secondly, Uh, there is the issue who acts firstly. Apoi, apare întrebarea cine acționează primul. Cred că este cam nerealist să sperăm că la nivelul eh, dacă, dacă se ajunge la un acord la G20, toată lumea ar fi de acord cu acesta și s-ar produce modificări ale sistemului de taxare. Întrebarea rămâne cum pot uh, să acționeze primele anumite regiuni sau anumite țări, având un impact asupra altora și voi reveni la acest punct puțin mai târziu. A treia observație se referă la acest mediu concurențial neutru, care este destul de împovărător pentru IMM-uri și, în general, pentru sistemul de taxare. El creează, se creează astfel un mediu foarte neechitabil. Lucru legat de propunerile care se fac în aport. Îmi place ideea uh, că se face diferența între taxa pe tranzacțiile financiare și taxa pe activitățile financiare și acestea nu sunt considerate complementare, așa cum se spune în propunerea Comisiei, ci se spune că sunt elemente diferite și că avem nevoie de amândouă. Atât global cât și european, Cred că taxa pe tranzacțiile financiare este importantă dacă ne gândim la sumele de bani colectate, la mediul, uh, la lipsa de echitate în mediul concurențial, pentru că sunt stimulente foarte mari în sistemul bancar din umbră și acest sistem nu este impozitat suficient. Mi se pare un instrument foarte important uh, pentru transparență. Uh, nu uit faptul că există și un aspect global. Și ajungem aici puțin și la teoria jocurilor. Pentru că sunt multe studii care arată cum s-ar putea impune taxa pe tranzacțiile financiare pe plan regional și cum ar putea fi contrabalansată prin acorduri regionale. Cu, în cazul acestei taxe, ca și în cazul taxei pe emisiile de carbon, problema este că de multe ori companiile își instalează mm, uh, sediul undeva, într-un loc, uh, și nu țin seama doar de fiscalitate, ci și de alte aspecte. Apoi legat de taxa pe emisiile de carbon. Cred că ar trebui să începem cu ajustarea taxelor vamale pentru emisiile de carbon. Acest lucru cred că ar egaliza mediul concurențial pentru că s-ar atinge destul de repede țintele legate de reducerea emisiilor, așa cum s-a făcut și prin uh, comerțul cu emisii, schema comerțului cu emisii. Legat apoi de aspectele de inovare financiară. Nu îmi place ideea de reducere fiscală și nici de alocare fiscală a fondurilor. Această idee a colectării de taxe într-un buget comun și abia apoi deciderea, decizia cu privire la Uh, utilizarea acestor bani. Se vorbește despre paradisurile fiscale, despre frauda fiscală în text și, în fine, cred că am avea nevoie și de taxe globale, dar acesta este o țintă pe termen lung. Și nu înseamnă că nu ar trebui să ne vedem de celelalte lucruri pe care trebuie să le rezolvăm între timp. În fine, la un moment dat, în acest raport, cred că ar trebui să ne referim și la modul în care putem include contabilizarea uh, resurselor și taxarea resurselor în sistemele de contabilitate. Deja avem problema legată de PIB. Eu una aș vrea să discutăm despre taxarea resurselor. Pentru că problema dioxidului de carbon este una, Însă despre, despre impozitarea resurs, folosirii resurselor încă nu se vorbește, deși ar trebui, pentru că acestea sunt niște resurse limitate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, dragi colegi, pentru că subiectul acesta este atât de interesant. Um, avem, uh, sunt, de puțin, uh, sunt de puțin în urmă. În orice caz, acum îi dau cuvântul lui Pervanș. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc întâi raportoare, pentru că mi se pare că deși e o temă uh, asupra cărora mulți uh, doresc să se delimiteze clar, uh, raportarea a reușit să ne ofere un document foarte cuprinzător și important. Mi se pare util atunci când se discută problema unor resurse inovatoare de finanțare, mi se pare util așadar să întrebăm de ce se pune problema acestor resurse. Poate părea un truism, dar e important. Uh, motivul de existență a unui sistem fiscal, a unui sistem de taxare este să creeze resurse prin care să financeze investițiile și redistribuția bogăției. Și al doilea aspect este legat uh, de cel pe care tocmai l-am menționat, și anume redistribuirea. Așadar, finanțarea investițiilor și redistribuirii. Și propunerile conținute în raportul uh, lui Ani Podimata uh, răspund uh, complet la aceste preocupări pe care trebuie, de care trebuie tot timpul să ținem seama. Iau notă de faptul că în dezbaterea europeană adesea uh, se folosesc argumente uh, pe dos, ca să spunem așa. În domeniul în ce privește problema mediului, atunci când am discutat problema tranzacțiilor cu cote de emisie, a existat o dezbatere și în această comisie încercând să vedem dacă există măsuri care să corigeze excesele uh, pieței și să descurajăm consumul excesiv. Și dacă măsura pentru a, dacă soluția la aceste chestiuni ar fi un, o soluție fiscală, uh, deci de reglementare a acestei piețe Uh, prin intermediul uh, sistemului de tranzacționare a emisiilor. Și majoritatea Parlamentului a considerat că în domeniul energiei ar trebui aplicată foarte clar și radical și îmi pare rău că colegul nostru din Suedia a plecat uh, pentru că a fost un mare susținător atunci al principiului poluatorul să fie impozitat. Poluator impozitat. Și mă și regret că nu aplicăm aceeași uh, înțelepciune, aceeași principiu înțelept în ce privește piața financiară. Cu alte cuvinte, există actori financiari, actori din, din în piața mondială care, sunt, care au fost responsabili pentru criza pe care o cunoaștem cu toții și care sunt responsabili nu doar pentru restabilirea finanțelor publice și a sănătății acestora, ci și pentru refacerea economiilor noastre în sens larg. Și asta mi se pare o idee foarte, important de, foarte importantă și care trebuie reținută. Al doilea argument care se invocă adesea suntem într-un context mondial, dacă nu avem grijă, toți investitorii să fugă din Europa în alte părți. Eh, eu vreau doar să vă reamintesc ce a spus Joseph Stiglitz, un uh, laureat Nobel uh, pentru economie. Foarte bine, să plece. Uh, o să rămână în continuare suficient uh, apetit pentru uh, afaceri și economie în Europa, pentru că Europa, dincolo de toate dramele pe care le cunoaștem, este un loc în care se trăiește bine. Așadar, a continua să gândim că nu o să putem să facem nimic dacă tot restul lumii nu va fi de acord cu noi, e greșit, pentru că nu o să mai facem nimic niciodată. Întotdeauna o să găsim cineva care să nu o să fie de acord cu ce vrem noi să facem. Și eu văd că zi de zi vom fi supuși, dacă mai continuăm uh, așa, vom fi supuși măsurilor care se vor decide dincolo, pe cealalt mal al Atlanticului și ni se vor impune aceste măsuri, iar noi o să rămânem defensivi și o să uh, vom fi renunțat la toată suveranitatea noastră împărtășită. Al treilea argument pe care l-am ascultat în această dimineață este ideea că ar exista așa numita bună speculație, că nu toată speculația este rea și că, în fond, uh, tranzacțiile financiare uh, aduc întotdeauna valoare adăugată. Mai întâi, uh, iau notă de faptul că termenul speculație e foarte, uh, cu, folosit cu foarte multe sensuri, pentru că atunci când datoria uh, Greciei a fost downgradată, au venit specialiști foarte repede în biroul meu ca să mi se, să-mi explice că acest, uh, acest lucru nu are niciun fel de uh, motivație speculativă, deci că nimeni n-a încercat să facă profit pe seama downgradării Greciei. Până la urmă, ce este speculația? Care e definiția? Dacă actorii de pe piață profită de o situație de piață ca să-și orienteze uh, acțiunile și Așadar, dacă ne limităm uh, la ceea ce facem sau nu facem la definiția a ceea ce e și nu e, sau nu e speculație, nu mi se pare o idee bună. Uh, un argument pe care l-am auzit de la doamna Vicky Ford a fost că emisiile de eurobonduri ar crește hazardul moral în administrarea bugetelor statelor membre. Eu cred că e exact pe dos. Eu cred că dacă se dorește să existe Uh, să avem, dacă dorim să avem un cuvânt de spus în ce privește modul în care colectează banii statele membre, atunci eurobondurile dau un efect de pârghie da? pe care niciun alt instrument nu ni-l va putea procura. Și dacă vrem să avem o strategie din care toată lumea să câștige față de statele membre, atunci asta e calea de urmat constat că în raportul uh, privind uh, taxarea tranzacțiilor financiare, eh, nu era vorba doar de tranzacții financiare la nivel mondial, pentru că s-a făcut un uh, amendament de către europeni în care se spunea că ar trebui să fie uh, adoptat măcar la nivel european, dar a fost respins. Deci în raportul CRIS a fost respinsă o astfel de inițiativă europeană de, prin care Europa să devină vârful de lance al acestei activități. Cred că în cadrul acestei comisii avem o responsabilitate specială. Sigur, sustenabilitatea finanțelor publice este una critică, extrem de importantă, dar sustenabilitatea economiilor noastre, în general, este la fel de importantă și dacă nu găsim resurse noi pentru a finanța uh, nevoile viitoare ale economiilor noastre, le condamnăm la recesiune într-un moment în care lumea nu așteaptă de la noi recesiune. Așadar, pe baza raportului Podimata, eu cred că avem elementele forte uh, elementele cele mai puternice pe baza cărora să putem ieși din criza în care încă ne aflăm în Uniunea Europeană. Nu prin impunerea oarbă a principiilor uh, pactului de stabilitate se obține o mai bună competitivitate a Europei față de Statele Unite și uh, față de China. Deci ideea acestei taxări a tranzacțiilor internaționale financiare, ideea unei taxe de carbon care să uh, ne ajute să reducem efectele emisiilor de carbon și ideea unei astfel de, de taxe mi se par absolut importante și sociale. Președinte, mulțumesc deja, cum spuneam, suntem în întârziere cu 10 minute cu această dezbatere, dar e o dezbatere foarte importantă. Propun să facem următorul lucru, să continuăm în această sală această dezbatere și apoi să trecem la punctul 11 care se referă la schemele de, sistemele de compensare pentru investitori. Știu că raportorii din umbră sunt aici. Asta înseamnă că vom pierde interpretarea, dar va trebui să continuăm numai în engleză dacă sunteți de acord uh, la avizul lui Ole Schmidt. Deci dacă nu avem altfel nu avem cum să o facem. Sau putem să punem punctul 11 la sfârșitul acestei după amieze, când știu că unii raportori din umbră nu pot să rămână știu că, de asemenea, sunt alți membri care au dorit să mai ia cuvântul pe raportul Podimata. Uh, ni s-a părut un raport foarte interesant și important. Dar vă rog, totuși, vorbitorii care au mai rămas pe listă să încerce să fie cât mai succinți ca să uh, nu terminăm la ora două. Așadar, mai am pe listă pe Antonin, apoi domnul Blune, domnul Sicluna și apoi dau cuvântul comisiei, dar numai pe problema evaluării de impact și apoi mă voi întoarce la doamna Podimata și după aceea vom continua cu raportul Ole Schmidt. Antonie. Felicito a la ponente por la presentación de su informe, que es muy... Mulțumesc. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru raportul meu care conține foarte multe idei noi. Când discutăm despre o Europa a inovației, mi se pare ciudat că discutăm despre inovație în toate domeniile, în afara domeniului fiscal. Însă și taxarea ar trebui să facă parte din inovație. Și ideea unor taxe merită uh, dezbătută. În primul rând, pentru că discutăm despre consolidare fiscală și trăim într-o eră a consolidărilor fiscale. Acest lucru este și un rezultat al procesului de reintegrare și a crizei economice și financiare. Trebuie să utilizăm instrumentele pe care le avem, reglementare și supraveghere, dar avem și instrumentul taxării. În multe cazuri au existat răspunsuri la nivel național care au fost foarte eficiente. Așadar, ar trebui să discutăm toate aceste aspecte. Cred că există trei puncte principale care au fost menționate, și anume Uh, euroobligațiunile, sectorul financiar și taxa pe carbon. Acestea sunt subiecte supranaționale. În ceea ce privește sectorul financiar, este foarte clar că există o asimetrie care trebuie să fie abortată și există o asimetrie și între contribuția industriei la um, și, și a sectorului financiar. Trebuie să ne gândim de ce această parte a economiei nu participă uh, la uh, suficient la bugetul uh, comun. Acest lucru a dus la uh, noi povere asupra contribuabililor și nu se poate continua așa. Uh, funcționarea pieței interne solicită criterii comune și există chiar și obiective comune prevăzute în uh, agenda noastră. Și la asta trebuie să ne gândim. Nu vreau să sprijin orice ar fi uh, taxa pe tranzacții financiare, dar trebuie să ne gândim la asta. Apoi, obligațiunile europene. S-a vorbit despre euroobligațiuni pentru proiecte comune. Este vorba aici de resurse pe care nu le folosim. Este logic. Dar, pe de altă parte, știm că s-a discutat mult și despre tema uh, guvernanței economice. Politică monetară comună înseamnă cursuri valutare comune, dar acest lucru, acest lucru înseamnă și rate ale dobânzii diferite. Dacă ne gândim numai la sancțiuni atunci când sunt încălcate anumite reglementări, e bine, eu cred că dacă se respectă pactul de Uh, stabilitate și de creștere, va exista și convergență la rata dobânzilor. Dacă nu, distrugem Uniunea Monetară și Economică. Aceste asimetrii trebuie să fie eliminate, pentru că acestea duc la foarte multe probleme. Și în ceea ce privește taxele, trebuie să ne gândim, uh, trebuie să gândim la nivel european, pentru că avem nevoie de comportamente comune, de uh, acțiuni comune. Trebuie să ne gândim cum trebuie să funcționeze aceste taxe la nivel global și care ar putea fi o politică uh, coerentă. Sunt aspecte interesante și cred că va merita să le discutăm în profunzime. L-am uh, omis, din păcate, pe Leonardo, așa că îi dau acum uh, cuvântul. Pe scurt, doamnă președinte, pentru că multe s-au spus deja. În special aș dori să mă refer la ceea ce a spus Ole Schmidt. Întotdeauna uh, admir uh, inteligența sa analitică, însă Ceea ce aș vrea să spun este următorul lucru. Discutăm astăzi despre toate aceste lucruri pentru că acum doi ani s-a întâmplat ceva. Cetățenii europeni, cetățenii statelor membre solicită și se așteaptă la răspunsuri din partea noastră. O parte din răspunsuri le-am uh, furnizat deja, cum ar fi supraveghere. Însă, mă întreb dacă este suficient. Problema speculațiilor este una reală. Bineînțeles că trebuie să vedem aici în ce măsură acest lucru are de-a face cu funcționarea piețelor. Trebuie să facem niște diferențieri. Însă nu am discutat toate aceste lucruri acum dacă nu ar fi existat criza financiară acum 2 ani, dacă datoria publică a diferitelor state membre nu ar fi crescut atât de mult. Avem nevoie de răspunsuri. Trebuie să elaborăm răspunsuri care să fie eficiente și care să ducă și la limitarea fenomenelor de speculă. Pentru că așa putem face ca piețele să fie mai eficiente. Dacă ne îngrijorăm și ne preocupă concurența și competitivitatea Europei și a euroobligațiunilor, trebuie să ne mai gândim și la alte lucruri, cum ar fi cursul de schimb al euro pentru că acesta are la ora actuală urmări și consecințe foarte grave asupra uh, stării, situației unor țări care sunt orientate către export și care au uh, probleme acum. established this with the uh, with the group, and that is that... S-a stabilit asta cu grupul, și anume, dacă taxezi ceva în Uniunea Europeană și rămâne netaxat în celelalte părți ale lunii, pur și simplu va merge această activitate în cealaltă parte a lumii. E pur și simplu ce se întâmplă. Dacă taxezi ceva aici, se mută altundeva. Supra-reglementezi ceva aici, se mută altundeva. Este un lucru cunoscut și cred că trebuie spus. Datoria publică pare să fie uitată din când în când de către acest grup și uh, se uită că este vorba de o politică, de fapt, o politică dusă de partide politice. Dacă un stat are o datorie publică prea mare, acest lucru este din cauza uh, celor care conduc acest stat. Nu este ceva ce vine uh, de la Dumnezeu. În plus, tot am auzit uh, vorbindu-se despre carbon. Carbonul, carbo dioxidul de carbon și monoxidul de carbon sunt lucruri diferite. Putem să nu ne mai referim numai la carbon, când nu ne referim de fapt la carbon, ci la dioxid de carbon. Discutim, discutăm de asemenea uh, despre a cheltui foarte mulți bani uh, cu privire la tax, uh, tranzacții uh, de carbon. Ar trebui să ne gândim să fim mai flexibili din punct de vedere intelectual. Știm că pământul nu s-a uh, încălzit din 1995. Știm că avem cea mai mică cantitate de dioxid de carbon în atmosferă din ultimele milioane de ani. Vă rog, putem să încetăm să discutăm despre astfel de uh, lucruri stupide despre, uh, clima, despre climă și să punem povara asupra nepoților noștri. Uh, cu asta știu că uh, lobbyurile verzi vor să facă foarte mulți bani de pe urma acestui lucru, dar trebuie să discutăm despre ce se întâmplă pe pământ și în mediul înconjurător înainte ca lucrurile să iau o întărsătură groaznică. Edwin, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu consider că raportul Podimata este foarte interesant. Aș vrea să mă refer la un lucru care s-a spus deja, uh, conținutul legat de inovare din raport. Într-adevăr, atunci când vorbim despre taxe, inovarea nu ar trebui înțeleasă ca fiind uh, bani uh, descoperiți acum la care nu s-a gândit nimeni până acum, pentru că, într-adevăr, banii tot de la consumator provin. Însă, pe de altă parte, rolul impozitării, rolul taxării nu este să găsească surse noi de finanțare, ci să distribuie banii existenți. Și, în cazul despre care vorbim, sectorul european să profite mai mult. Însă, revenind la consumator, acesta are mai multe roluri Poate fi vorba despre un investitor sau despre un turist sau despre un cumpărător de bunuri. Sistemul de taxare ar uh, ajuta la împărțirea mai echitabilă a poverii sau ar transmite un semnal. Chiar dacă vorbim despre cei care au venituri și aici se face o împărțire pe categorii, uh, venituri mai mari, mai mici, firme mai mari, mai mici. Nu este nimic rău în a încerca să, se, să împărțim povara mult mai echitabil. Și sectorul financiar ar trebui impozitat ca și celelalte, așa ar fi corect. Aceeași regulă se aplică și activității economice. Dacă vorbim despre o activitate de dăunătoare sau poluantă, atunci ar trebui ca ea să se impoziteze, să se aplice principiul poluatorul plătește, pentru că ea dăunează societății și ar trebui descurajată. Încurajez, deci, ferm atitudinea de inovare și găsirea de soluții pentru această uh, împărțirea poverii, păstrând însă și eficiența sistemului, pentru că, după cum știm, există o deplasare a fiscalității. Și cine plătește, cei care plătesc taxa, poate că până la urmă nu vor suporta povara finală. Mulțumim, spune doamna președinte. Dau acum cuvântul comisiei, pentru că mai multă lume a menționat evaluarea de impact. Dacă doriți să comentați acest lucru, vă rog. Dar vă rog să, să fiți uh, conciși, pentru că suntem foarte, foarte în urmă cu timpul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, comisia dorește să facă o evaluare de impact până în vara anului viitor. Acest lucru apare în comunicarea emisă pe 7 octombrie și, din punctul de vedere al Comisiei, Regretăm um, trimiterea făcută de raportor um, la faptul că nu am rezolvat deja acest lucru. Este un aspect foarte complex, evaluarea de impact va fi una complexă și și discuția dumneavoastră sublinează acest lucru. Este clar că opiniile sunt împărțite cu privire la scopul unei taxe pe tranzacțiile financiare. S-a vorbit despre foarte multe taxe și impozite diferite și firește că acest uh, lucru duce la confuzie, nu doar în mediul uh, dumneavoastră, ci și în mediile academice. S-a vorbit despre o lipsă de inovare a Comisiei. Aș vrea să vă spun că, din potrivă, Comisia a dat dovadă de inovare în, comisie, în comunicarea sa, mai ales în ceea ce privește taxa pe activitățile financiare. Aceasta este o taxă inovatoare și este orientată uh, la anumite eh, venituri economice ce ar putea fi generate în sectorul financiar. nou. ni se pare în domeniu foarte interesant și am avea astfel și un nivel de referință care ne-ar permite elimina, eh, analizarea argumentelor pro și contra pentru o eventuală taxă pe tranzacțiile financiare. În fine, în ceea ce privește eh, sfera de aplicare a unei taxe pe tranzacțiile financiare, trebuie să ne hotărâm ce dorim foarte multe discuții s-au purtat cu privire la taxă de timbru. Însă, taxa de timbru a, din Regatul Unit este o taxă pe tranzacțiile cu acțiuni și titluri de valoare. Însă, instrumentele mai complicate, cum ar fi instrumentele financiare derivate, nu sunt incluse în acest sistem de fiscalitate. Lucrurile nu sunt deloc simple și ar trebui fie identificate, identificat ce e dăunător și ce nu e dăunător, și uh, dacă vorbim doar despre um, operațiunile pe termen scurt, tranzacțiile pe termen scurt, am putea să greșim pentru că nu, uh, nu doar ele sunt dăunătoare sau nu toate sunt dăunătoare. Evaluarea de impact trebuie să analizeze toate aceste lucruri și, în fine, domnul președinte, vreau să vă spun că mm, Comisia este foarte conștientă de uh, nevoia de a avea o analiză de ansamblu a implicației unei taxe pe tranzacții financiare în toată Uniunea Europeană și uh, vom face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, am să-i dau din nou cuvântul lui Ani și am rugat-o să fie cât se poate de concisă pentru că discuția a fost lungă mm, și trebuie să ne gândim că uh, pentru următoarea discuție va trebui să dedicăm mai mult timp. Ani, ai cuvântul. όσο πιο σύντομα γίνεται, ξεκινώντας από... Mulțumesc, o să fiu foarte concisă și voi începe cu ultima observație, cea a Comisiei Europene. Nu cred că am spus altceva decât niște lucruri evidente. Am spus că a trecut foarte mult timp până când Comisia să răspundă invitației Parlamentului de acum un an, și anume să întocmească un studiu de impact, care acum este anunțat pentru vara viitoare. Mai mulți colegi au intervenit cu privire la mai multe teme. Cu privire la unele nu suntem de acord, dar în ceea ce privește studiul de impact, toți suntem de acord și uh, spunem că dorim acest studiu de impact, fie că vrem sau nu impunerea unei taxe pe tranzacțiile financiare la scară europeană. Studiul de impact îl vrem toți, care să se referă la probleme de concurență. Un al doilea punct pe care suntem cu toții de acord este că dorim cu toții un acord mondial înainte de a implementa, de a impune astfel de taxe. Însă, având în vedere cum stau lucrurile, având în vedere cât timp a trecut de la începutul discuției, cred că a sosit momentul să ne întrebăm care este metoda cea mai eficientă pentru a ajunge la un astfel de acord mondial, un acord global. Cum ar putea Uniunea Europeană să determine ajungerea la un astfel de acord. Mai mulți colegi au vorbit despre riscul um, atingerii concurenței europene, riscul afectării concurenței și despre problema resurselor. Țin minte când vorbeam despre pachetul energiei atunci, uh, s-au formulat multe argumente ferme, se vorbea despre riscurile pe care, la care ar fi supusă industria și economia europeană, se vorbea despre scurgerea de carbon. Toate aceste argumente ar fi justificat uh, să nu se ia nicio măsură pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Și iată totuși că în 2008 am reușit să mergem înainte în mod unilateral. Și am luat anumite măsuri fără să suportăm consecințele despre care vorbeam. Din potrivă, competitivitatea a crescut. Să nu uităm că dacă Europa n-ar fi luat unilateral aceste decizii, ar să nu uităm că alte țări au adoptat după aceea, că și alte țări au adoptat după aceea obiectivele de reducere a emisiilor și poate că dacă noi n-am fi luat această decizie, n-ar fi făcut-o nici ei. Faptul că Uniunea Europeană a fost un deschizător de drumuri a avut un rol hotărător. În ceea ce privește criza, am purtat discuții detaliate când am discutat raportul Beres. Ole? Pentru că s-a vorbit despre faptul că trebuie să ne definim responsabilitățile și politicile, că trebuie să ne întrebăm ce contribuție am avut la criză și pentru că se pare că există o legătură între criza datoriei de stat din Grecia și toate aceste lucruri, aș vrea să repet că în ceea ce privește criza din 2008, sectorul financiar uh, este responsabil în ceea ce privește transformarea acestei crize în criza datorilor de stat, aici uh, răspunderea este împărțită între Grecia și uh, planul internațional. Noi um, ne-am asumat răspunderea și am suportat cost, costurile acestor uh, decizii proaste din trecut. Însă pentru a însănătoși mm, politicile financiare publice, aceasta este acum o problemă la nivel european. Nu trebuie să rămânem uh, fixați pe nivelul național. Sunt de acord cu Sven care spunea că discuția nu trebuie purtată din punct de vedere ideologic. Însă trebuie să încercăm să punem niște temelii europene pentru această dezbatere. În ceea ce privește alegerea instrumentelor pe care urmează să le folosim, sunt mulți colegi care au spus că nu e cazul să discutăm despre finanțări noi dacă nu știm cum anume se vor utiliza produsele acestor noi instrumente. După părerea mea, criteriul principal este interesul european. În ceea ce privește euroobligațiunile, doamna Hübner are dreptate. Una este să le folosești pentru mari proiecte europene și alta e să le folosești pentru a garanta îndatorarea. Vorbim despre euroobligațiuni în ambele cazuri, dar poate că ar trebui să facem cumva și să, să facem diferența între cele două categorii pentru că obiectivele sunt diferite, sistemele sunt diferite. între obligațiunile care ajută la gestionarea comună a îndatorării și, în orice, și celelalte. În orice caz, acest dispozitiv nu cred că ar putea aduce atingere discuției referitoare la guvernarea economică și referitoare la aplicarea de sancțiuni pentru statele care se confruntă cu o problemă a datoriei de stat. Acest instrument cred că ar putea juca un rol de contragreutate, pentru că până acum Uniunea Europeană nu a funcționat pe baza principiului stimulentelor negative. Aș mai spune multe lucruri, însă pentru că nu mai avem timp, mă opresc aici. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții și aștept uh, continuarea acestei discuții în săptămânile care vor urma. Mulțumesc! Thank you, Annie. Mulțumesc, Ani. Termenul inițial de depunere a amendamentelor era 12 noiembrie, însă s-a înaintat o cerere de prelungire, raportoarea este de acord și Termenul se prelungește deci până pe 16 noiembrie, adică marțea viitoare. Dar va fi la 12, la prânz. Urmează apoi pe 30 noiembrie analizarea amendamentelor și încă o dată pe 24 noiembrie, spune doamna președinte, și votul la comisie pe 25 ianuarie, urmând apoi votul în plenară în februarie 2. Vă mulțumesc tuturor. Îmi pare rău că acum mai avem foarte puțin timp pentru punctul care urmează. Uh, schemele de compensare pentru investitori. Mai avem interpretare încă aproximativ 5 minute, după care va trebui să continuăm în engleză. Vă cer scuze pentru acest lucru, dar uh, și dezbaterea dinainte a fost foarte importantă. Ole, Ehm, îți dau cuvântul și vă cer scuze încă o dată, trebuie să ajung în altă parte, așa că predau prezidiul domnului Schic Luna. Mulțumesc foarte mult. Așa cum a spus doamna președinte, este o directivă foarte importantă aceasta. Se referă la schemele de compensare pentru investitori sau SCI. Îmi pare rău că n-am putut, uh, că n-am putut organiza o întâlnire a raportorilor din umbră înainte de săptămâna verde, însă sper că ea se va întâmpla în curând. Ați văzut documentul de lucru. Mai mult sau mai puțin, acesta reprezintă un cadru de la care putem porni discuția, sau cel puțin așa sper. Eu cred că ajunge la un consens, pentru că nu vorbim aici despre taxa pe tranzacțiile financiare, ci despre un mod mai direct de a mm, câștiga și de a primi încrederea consumatorilor și trebuie să ne arătăm responsabili. Fosta directivă este în vigoare de mai mult de 10 ani și e nevoie de o protecție sporită a investitorilor, mai ales dacă ne gândim la finanțarea schemelor la nivel național. Pe scurt, v-aș spune că această directivă se referă la o acoperire mai mare. Pragul minim se va crește de la 20 la 25.000 de euro per investitor. Investitorii vor primi compensare la cel mult 9 luni după uh, eșecul sau falimentul firmelor de investiții. Investitorii vor primi mai multe informații cu privire la gradul de acoperire a activelor lor și în propunerea comisiei se va introduce un nivel minim de finanțare cu prefinanțare. Comisia de asemenea propune un mecanism de împrumut iar investitorii ar trebui să fie protejați dacă firma de investiții folosește o terță parte în, parte în calitate de custode pentru activele respective. Acest principiu se aplică și celor care dețin părți dintr-un fond de investiții care implică un uh, custode terț. Stimați colegi, din punctul meu de vedere sunt trei probleme importante. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe acestea, dar sigur dacă aveți și alte idei puteți să le menționați. Cu privire la mecanismul de finanțare și de, la nivelul de compensare, Comisia propune extinderea sferei de aplicare a directivei și schema de compensare pentru investitori uh, se propune să fie extinsă la firme care oferă orice servicii de investiții. Există argumente în favoarea Um, punerii sub semnul întrebării a acestei extinderi a sferei de aplicare. Directiva UCIT vorbește despre un nivel mai mare de protecție pentru activitățile deponenților. Scopul mai amplu ar însemna că utilizatorii ar trebui să contribuie direct la finanțarea acestor scheme și um, Asociația fondurilor, eh, Asociația EFAMA a calculat că eh, nivelul de finanțare propus ar impune o contribuție de 27 de miliarde de euro aproximativ, care ar fi preluată din activele investitorilor. Apoi, ehm, principiul mecanismului de finanțare. Comisia propune ca toate, statele membre să eh, constituie o rezervă pentru finanțarea ex ante. Acest fond să reprezinte 0,5% din valoarea activelor acoperite de schemele de protejare și ar trebui finanțat cu contribuții din partea membrilor uh, acestor scheme, cum ar fi băncile, firmele de investiții sau fondurile de investiții. Sunt uh, argumente forte pentru o armonizare a finanțării în toate statele membre. În prezent, cred că avem 29 de 39 de scheme diferite de compensare pentru investitori în 27 de state membre diferite. Însă există riscul ca aceste fonduri exante să nu fie adecvate pentru nivelul de risc din sistem. Sunt uh, probleme și legate de parazitismul uh, investitorilor și de mm, pericolul moral. Și pericolul că vor crește prea mult costurile administrative. Apoi, Comisia propune un nivel mai mare de compensație minimă, 50.000 în loc de 20.000. Însă, această creștere una este semnificativă, de 150% față de nivelul actual. Pentru statele membre care n-au avut multe probleme și au avut probleme cu sume mici, această sumă poate părea prea mare și deci ea ar aduce un plus de valoare destul de redus. Nivelul de compensare trebuie discutat, după părerea mea, și aș fi curios uh, ce părere aveți dumneavoastră. Este nevoie de mai multe analize și discuții cu privire la modificările propuse. To focus on those proposals from the Commission, which I believe have a broad... Am să mă refer la unele uh, propuneri ale Comisiei, care, cred eu, sunt sprijinite de către statele membre, dar sper, și sper că și despre, uh, de către Parlament. Este vorba de mai multe măsuri care includ, printre altele, și o mai bună informare a investitorilor. Pentru a rezuma, eu sper să... Eu propun o um, implementare rapidă a directivei. Sfera de aplicare a directivei, e bine, aș vrea să ascult ce argumentele dumneavoastră, dar poate nu ar trebui să fie extinsă la OPCVM-uri. Știu că statele membre sunt preocupate în acest sens. Nivelul de finanțare poate fi și el discutat. Costul de prefinanțare este și el o sursă de îngrijorări sursele alternative din statele membre ar trebui să fie specificate. Așadar, pentru a ajunge la o concluzie, domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș spune că poate am putea să cădem de acord asupra unui regim mai puțin strict, dar care să treacă mai rapid prin toate aceste proceduri. Eu nu sunt uh, un mare susținător al acordurilor în primă lectură. Uh, există un motiv pentru care există a doua și a treia lectură și acum încercăm să compensăm cu uh, triloguri uh, formale sau informale. Sunt relativ sceptic cu privire la asta. Dar dacă avem un acord, un consens larg Bineînțeles că aș prefera un acord în primă lectură și acest lucru ar fi benefic pentru consumator și pentru statele membre, dar și pentru firmele de investiții și pentru bănci. Vă mulțumesc! Mulțumim, Ole Schmidt. Trecem la raportorii din umbră. Începem cu Pepe Pablo. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Trebuie să salutăm această propunere din partea Comisiei, în primul rând. În linii generale, cred că este pozitivă. Improve a But at the same time, the new proposal must be balanced and do not have to put in a, uh, an additional burden to the industry. I think we all agree on this because a burden that, in the end, we must be aware will be paid by investors starting to analyze the main topics that my colleague uh, Așadar, trebuie să analizăm punctele principale numite de colegul meu. Vorbim despre OPCVM-uri. Propunerea Comisiei extinde sfera de aplicare la aceste OPCVM-uri. Cred că este un aspect foarte complex și ar trebui să-l analizăm cu precauție și ar, ar trebui să nu uităm că trebuie să protejăm investitorii în acele cazuri în care ei ar fi complet lipsiți de protecție. În ceea ce privește nivelul de compensație, de compensare, s-a făcut propunerea de către comisie să se crească de la 20.000 la 50.000 uh, această protecție. Eu cred că trebuie să fim prudenți și aici și să luăm în considerare uh, și investitorii și depozitari. În ceea ce privește armonizarea, Comisia propune armonizare totală, susțin uh, absolut această propunere. Din punctul meu de vedere, această propunere este pozitivă, așadar. În ceea ce privește finanțarea acestor scheme, trebuie să nu uităm că în cazul de uh, nevoie, ne, nevoile de finanțare pot fi acoperite cu contribuții ex post. Tindem către un nivel de armonizare, dar credem că este nevoie de un nivel de flexibilitate pentru ca uh, statele membre să se poată adapta. Oricum, aceste aspecte trebuie să fie discutate uh, în profunzime la următoarele uh,